I have been asked. Bună dimineața tuturor! Mai întâi de toate, interpreții m-au cerut uh, să vă rog să le permiteți să vă transmită următorul mesaj. Mesaj din partea interpreților. Este a 37-a zi de la începerea conflictului de muncă cauzat de impunerea unilaterală a unor condiții ne- neechilibrate uh, de muncă de către uh, administrația Parlamentului. Ne cerem scuze să, să vă informăm astăzi că activitatea noastră se va întrerupe la ora stabilită în program, adică 12.30. Mulțumim pentru înțelegere! So with this message we can am ascultat mesajul, prin urmare putem trece la ordinea noastră de zi. Permiteți-mi să vă informez că ședința noastră este transmisă pe internet, deci aveți grijă, electoratul vă urmărește. Haideți să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Vă întreb dacă există comentarii, rezerve vis-a-vis -vis de această ordine de zi. Văd că nu. Consider, prin urmare, ordinea de zi adoptată. Trec la anunțurile președin președintelui, adică punctul 2. Ați observat că doamna președinte nu participă la ședința de astăzi, o voi înlocui până la finele ședinței. Avem două anunțuri. În primul și în primul rând, raportorul desemnat pentru raportul AFCO cu privire la uh, Uh, condițiile generale de guvernanță a performanței uh, responsabilităților ombudsmanului este domnul Paul Orangel și, în al doilea rând, socialiștii și democrații au inform- ne-au informat că raportorul desemnat uh, pentru raportul comun AFCO-PETI, tot cu privire la uh, drepturile de anchetă ale ombudsmanului, va fi Joe Linen. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, procesele verbale ale ședințelor anterioare. Aceste procese verbale v-au parvenit. În cazul în care aveți rezerve, vă rog frumos să le aduceți la cunoștința secretariatului. Se pare că nu există comentarii uh, pe moment, prin urmare considerăm aceste puncte, de, de uh, puncte verbale uh, Uh, procese verbale adoptate și trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre impactul Brexitului asupra integrării europene. Avem o prezentare a unui studiu care a fost uh, uh, cerut uh, de către Parlamentul European, uh, respectiv uh, Departamentul de Politici pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale. Am cerut uh, acest uh, raport cu privire la rolul Regatului Unit în ceea ce privește blocarea sau uh, promovarea integrării. Vom uh, analiza diverse, difere, diversele domenii uh, interesante în context și vom vedea care este impactul, impactul Brexitului lui asupra acestui domeniu. Vreau să-i urez bun venit domnului Gavin Walsh, care este director executiv activ la Brexit Analytics, care ni s-a alăturat astăzi, alături de domnul Tim Oliver. Aveți 15 minute la dispoziție. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru invitația care ne-a fost adresată astăzi și pentru posibilitatea acordată de a vă prezenta acest raport. Sper că raportul vă va ajuta să înțelegeți maniera în care relațiile UE Regatul Unit au evoluat și maniera în care aceste evoluții au dus la Brexit. Domnul Oliver, din păcate, uh, sau unul dintre coautorii raportului nu poate fi prezent astăzi, își cere scuze pentru asta. Uh, am avut o mulțime de alți uh, colegi care ne-au ajutat în pregătirea cap capitolelor acestor, acestui raport, uh, colegi pe cărora vreau să le mulțumesc. Voi uh, începe prin a explica uh, impactul Brexitului asupra mai multor domenii, piața internă, politica socială, libertatea, securitatea și justiția, zona euro, cooperarea pe plan extern. Dați-mi voie să vă spun că de la bun început că am fost uh, membru al uh, Partidului uh, Conservator. Înainte de a mă muta aici la Bruxelles, am lucrat la campania Remain. Prin urmare, în cazul în care mm, aveți întrebări legate de evoluțiile recente din Regatul Unit, să știți că sunt la curent și, prin urmare, vă pot pun, răspunde la întrebări. Uh, ei bine, relațiile Regatului Unit cu continentul european n-au fost niciodată uh, lipsite de tensiune. Uh, aș spune că Regatul Unit se temea de la bun început de faptul că va fi dominat de continent. După aceea, uh, Regatul Unit s-a confruntat cu teama de a rata evenimentele esențiale. Teama de dominare a existat întotdeauna, dar cea de-a doua teamă fluctuează. Așa cum am, spunem în raportul nostru, referendumul a, uh, a avut loc într-o perioadă în care această dou- a doua teamă era cea mai, uh, la un nivel cel mai scăzut. Uh, s-a ajuns la concluzia în Regatul Unit că uh, modelul economic este un, un eșec, uh, s-a ajuns la concluzia că există o criză a refugiaților și uh, campania LIV a țintit tocmai aceste temeri. Uh, exista temerea în Regatul Unit uh, că țara va rămâne cumva atașată de un continent aflat în, uh, într-o stare dificilă. Dacă Brexitul acesta, care este o realitate deja, va reuși, atunci va fi un model. Dacă nu va reuși, e clar că va fi un avertisment. Înainte de a trece la domeniile menționate în raport, dați-mi voie să vă spun că de la referendum uh, Uh, încoace, uh, atitudinea pro-europeană în celelalte state membre a crescut, chiar dacă partidele uh, eurosceptice au, și-au intensificat campaniile. Dar e interesant faptul că până și Orban se prezintă ca apărător al Europei, nu atacator. Ne-am ocupat în raportul nostru mai întâi de toate de piața internă. Integrarea comercială a Europei a fost parte integrantă a proiectului european de la bun început. Uh, Asta chiar dacă în Regatul Unit s-a purtat o dezbatere academică cu privire la distințiile dintre piața comună și piața internă. Se consideră că aceste concepte ar trebui să fie diferite, dar sunt, până la urmă, partea unui, unui și aceluiași proces. După aceea, mișcarea Uh, libera uh, circulație a persoanelor uh, este o adiție la condițiile acceptate de la bun început, de la aderare de către Regatul Unit. Libera circulație a apărut odată cu tratatul de la Maastricht, prin urmare um, această libertate nu a fost neapărat resimțită într totul în adevărata sa uh, Uh, valoare de către britanici. Dar până la premierul Cameron, uh, Regatul Unit uh, a contribuit la integrarea europeană. Avem, de altfel, actul pieței unice din 1986, care, la care Regatul Unit a, a participat. Raportul uh, nostru dovedește cât se poate de clar că Regatul Unit a contribuit la promulgarea unor acte legislative deosebit uh, de importante pentru piața uh, internă. De altfel, legislația pentru servicii din Regatul Unit s-a adaptat la standardele europene. Doar domeniul fiscal a fost boicotat de Regatul Unit. Regatul Unit, într-adevăr, nu s-a con- uh, considerat piatră, uh, uh, um, parte inte- integrantă a pieței unice din acest punct de vedere și tocmai de aceea a făcut alături de Irlanda notă discordantă. Regatul Unit a luptat întotdeauna pentru soluții liberale economice. Din păcate, liberalii au, din punct de vedere economic, au avut uh, de pierdut odată cu referendumul, ba chiar uh, pierduseră înainte, în timpul crizei economice. Există uh, tot felul de critici aduse acestor, acestor politicieni. Deci, astfel, consider că am tratat problema pieței interne. Ajung la politica socială. Uh, Politica socială a Regatului Unit a diferit, a fost foarte diferită în funcție de guvernul aflat la putere. Laburiștii, spre exemplu, sperau că politicile sociale uh, odată adoptate la nivel european, nu vor mai putea fi uh, contestate de către conservatori și tocmai de aceea conservatorii nu au dorit discutarea acestor politici la nivel european. Aceste divergențe au apărut uh, încă din anii 70, uh, dar nu au împiedicat nici pe departe crearea pieței interne. În anii 80, în anii 90, Uh, Regatul uh, Unit a decis să rămână în afara politicii sociale europene, lucrurile s-au schimbat mai apoi. Deci, iată, pe plan al politicii sociale, uh, Regatul Unit nu a promovat integrarea asta, deoarece considerau că există o serie de dezavantaje economice, iar uh, versiunea opt-out uh, se considera a fi avantajoasă în comparație cu situația cu care se confruntau celelalte state uh, membre. Uh, deci, uh, aceasta era atitudinea Regatului Unit. Trecem acum la libertate, securitate și justiție. Aceasta este uh, un, acesta este un domeniu uh, foarte divizat în Regatul Unit. Laburiștii sprijină includerea în, consili, în uh, con, uh, Constituție a dreptății sociale. Dar, uh, din păcate, au apărut amenințările actele teroriste care au, demarat, au determinat o altă atitudine din partea uh, guvernului uh, britanic. Uh, Tocmai de aceea, Regatul Unit a optat pentru unele dintre elementele legate de libertate, securitate și justiție de la nivel european, blocând celelalte elemente. Așadar, avem de asemenea o utilizare diferită a Uh, pilonului justiție și securitate în uh, cadrul tratatului de la Amsterdam. Acest tratat a fost acceptat până la urmă de guvernul laborist uh, și ar fi trebuit să fie numitorul comun pentru pentru acțiunile în acest domeniu. Cu toate acestea, aceiași laburiști au cerut niște opt-out-uri pentru unele elemente ale acestui, acestor pilon, piloni, Uh, pentru ca mai apoi să-și schimbe ideea. Și tocmai această oscilare între opt-in, uh, opt-out se consideră a fi, uh, a fi la baza politicii Terezei May din momentul de față. Iată, Tereza May dorește să iasă din Uniunea Europeană, dar în același timp dorește să co- coopereze cu Uniunea Europeană în, în continuare strâns în ceea ce privește domeniul acesta. Regatul Unit a blocat instrumentele adeseori în acest domeniu, dar nu substanța cooperării și dorește ca aceste substanțe să continue. Uh, Regatul Unit acceptă, spre exemplu, mandatul european de arestare, chiar după Brexit. Se, se pune întrebarea dacă acest instrument va mai putea fi folosit. Trecem la eurozona zona euro. Uh, Regatul Unit a uh, optat pentru a rămâne în afara acestei zone. Mai puțin uh, Tony Blair, singurul dornic să adopte moneda euro. Nici o altă guver- niciun alt guvern britanic nu a acceptat aderarea la această zonă, însă toată lumea și-a dat seama că zona euro trebuie să fie un succes pentru ca Regatului Unit să-i meargă bine de asemenea. Această aceeași atitudine bilaterală sau oscilantă s-a aplicat și în cazul uh, pilonului fiscal, acordului fiscal uh, nu de mult uh, adoptat. Uh, în momentul în care Uh, tratatul acesta fiscal a fost uh, însă în final uh, blocat într totul de, de către Regatul Unit. Analiștii au considerat că acesta a fost momentul de turnură pentru relațiile UE-Regatul Unit. După ce au început negocierile între guvernul Cameron și Comisia Europeană Guvernul Cameron a venit cu o serie de propuneri, uh, propuneri care de altfel au fost uh, acceptate de către partea europeană, propuneri care însă uh, după aceea nu au făcut parte din sau nu au fost puse în prim plan în cursul campaniei pentru Brexit. Trecem acum la politica externă și de securitate. Regatul Unit este o putere în domeniul acesta, la fel ca și Franța. Dar Regatul Unit uh, continuă să își dorească o colaborare în afara agențiilor europene. Deci, uh, Regatul Unit este în același timp un pionier, dar și un obstacol. În cursul uh, zilei de astăzi, la o întâlnire unul dintre colegii dumneavoastră a spus că Regatul Unit a blocat absolut toate elementele cooperării instituționale în domeniul apărării înainte de Brexit și asta a fost uh, uh, dovedit de faptul că după Brexit PESCO și alte uh, instrumente și măsuri europene în domeniul apărării, dintr-o dată s-au transformat în realitate. de ce Uniunea Europeană reușește după Brexit uh, să ia măsuri uh, mai clare în domeniul apărării. Într-adevăr, reușește, dar nu într-o manieră unitară. Iată, spre exemplu, există în continuare disensiuni între statele membre legate de politica Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Sud sau uh, vis-a-vis -vis de Est. Există, de asemenea, voci din Germania uh, Uh, care consideră că Uniunea Europeană nu ar trebui să se ocupe de această, acest domeniul al apărării. După aceea, în încheiere, aș vrea să vă spun că Regatul Unit dorește să fie la cină, să participe la dineu, dar nu uh, vrea să mănânce uh, mâncarea proastă. Deci de la bun început atitudinea Regatului Unit a fost divizată pe tema uh, Regat, uh, Uniunii Europene. Uh, Regatul Unit a putut adera la uh, comunitatea europeană doar în urma unor uh, uh, atragerii unor rebeli din uh, Partidul Laborist. După aceea, uh, în anii 70, dintr-o dată s-a ajuns la concluzia că are un sens această aderare la Uniunea Europeană, un sens economic, chiar dacă cetățenii nu erau neapărat de acord. Uh, și tocmai de aceea, uh, iată, Regatul Unit a uh, folosit mai degrabă conceptul de politică com, uh, piață comună pentru a promova acest proiect în rândul cetățenilor britanici. britanici. Chiar dacă exista o convingere din partea de, decidenților politici, s-a ales această manieră de a manipula cetățenii. Din păcate, uh, cetățenii au rămas cu această senzație a uh, manipulării. Tocmai de aceea, Regatul Unit a încercat să negocieze tot felul de uh, măsuri europene, să, să rămână în afara, a încercat să rămână în afara unor instrumente europene, pentru că știa foarte bine, decidenții știau foarte bine că cetățenii nu vor accepta o integrare mai puternă, puternică. După aceea, uh, Regatul Unit a ajuns în uh, momentul în care a început să ceară reforme la nivel european. Reformele acestea, unele dintre ele constructive, altele uh, o adevărată dinamită pentru Uniunea Europeană. Și au existat totuși britanici pro-europeni care doreau prin aceste reforme să participe la, să ajungă să participe la un grup, grup cu care sunt uh, de acord. Dar, uh, din păcate, propunerile de, de reformă s-au transformat într-un fel de sabotaj neintenționat. Și uh, asta odată ce regulile de luare a deciziilor la nivel european Uh, se propuneau a fi schimbate, era clar că această dinamită fusese aruncată în uh, sânul Uniunii Europene. Și tocmai de aceea s-a ajuns la acest, uh, acest Brexit. Se pune întrebarea dacă aceste, um, această politică care până la urmă a dus la Brexit se va dovedi una încununată de, de succes pe viitor. Um, E, în momentul de față se pare că uh, până și uh, scepticii își dau seama că uh, Uniunea Europeană nu se îndreaptă spre calea aceea a federalismului pe care o detestau. Uh, Uh, iată, armata europeană nu va exista sau va lua o formă uh, care nu aduce atingere subsidiarității, nici pe plan economic nu există o distrugere a statului uh, național. Și dintr-o dată realitatea aceasta este conștientizată de către eurosceptici. Din potrivă, Uniunea Europeană pare Uh, să se îndrepte într-o direcție complet co- uh, uh, contrară. Chiar înainte de Brexit, Iată, am uh, văzut că Uniunea Europeană a mers înainte în uh, absența Regatului Unit. Uh, dintr-o dată, subiectele de discuție sunt cu totul altele la nivel european, chiar dacă integrarea europeană își are oponenții săi la nivel național, nu se știe neapărat dacă cineva va putea lua rolul Regatului Unit, al acelui rol de, de avocat obiectiv al integrării europene, acesta fiind unul dintre dezavantaje avantajele Brexitului. Mulțumesc foarte mult. Evident, vor fi întrebări. În primul rând, coordonării, coordonatorii, domnul Șeflin. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Walsh, pentru prezentare. Primul punct ar fi să revenim la prima parte a prezentării dumneavoastră pentru că am participat uh, la ce s-a întâmplat atunci. O parte din ceea ce a motivat uh, cererea inițială a fost, mă refer la Atkinson, care este rolul uh, Marii Britanii. Am pierdut imperiul colonial, am pierdut identitatea postimperială. Poate, dacă facem parte dintr-un fel de Uniune Europeană, o fi soluția și cred că această concepție există, e o problemă nerezolvată. Ce rol are Marea Britanie? Și n-am spus în mod clar Regatul Unit, pentru că nu cred că mai e atât de unit. Și al doua chestiune este relația dintre Marea Britanie, care este ilustrată de ce ați spus dumneavoastră, din perspectivă britanică, iar Europa e, are un rol tranzacțional, nu? E vorba de afaceri aici și într-o mare măsură e adevărat, dar e o anumită perspectivă dincolo de care ar trebui să începem să folosim uh, termenul linie roșie. Există niște linii roșii de fiecare parte și chiar că această abordare tranzacțională nu recunoaște și o parte a dificultății. Și al treilea punct pe care nu-l recunosc foarte mulți oameni și este o realitate că uh, a apărut uh, un fel de naționalism englezesc, care nu e atât de uh, evident. Exista în Imperiu, este acum, eu știu, motivat de Scoția, dar uh, mă bucur că l-ați menționat pe Orban, însă lucrurile acolo sunt mult mai complicate. Orban înseamnă Europa diferită, o Europa în care vocea uh, Europei Centrale se face auzită, nu e determinată de Amsterdam, Bruxelles și așa mai departe. Uh, Marea Britanie, uh, apărător, nu scut, nu cred că a fost vreodată. Uh, ați ales o țară, nu îți faci prieteni. Amintiți-vă cum a negociat Blair, nu cadrul financiar multilateral, multianual. Și întrebarea mea se referă la viitor. În, în ultimul an, în ultimele 18 luni, Marea Britanie s-a ocupat uh, de, să, a vrut să vadă cât de puternică este unitatea celor 27 de state și n-a mers foarte bine. Deci întrebarea mea este ce se va întâmpla după luna martie anul viitor, cum își va structura Marea Britanie, modul în care înțelege integrarea europeană. Eu cred că, de fapt, ei n-au înțeles niciodată bine întregarea europeană, pentru că se va confrunta în continuare cu Europa care se va integra din punct de vedere dinamic. Va înțelege vreodată uh, uh integrarea și sunt provocator în mod deliberat pentru că va continua să fie, să existe un efect reciproc. Ce face Uniunea Europeană are un impact asupra Regatului Unit și invers. Și mă aș dori să analizați o serie din aceste chestiuni extrem de interesante. Mulțumesc! Uh, o să mai dau cuvântul câtorva vorbitori, domnule, uh, și înapoi vă dau cuvântul. Domnul Leinen. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare excelentă cu privire la parcursul uh, Regatului Unit în Uniunea Europeană. Teresa May spunea într-un discurs că relația aceasta a fost fără iubire de la bun început. Regatul Unit nu s-a simțit bine în sânul Uniunii Europene de la început și asta ați spus și dumneavoastră de altfel. Am văzut uh, cum uh, de-a lungul deceniilor această relație a continuat uh, în uh, virtutea nevoilor, necesită- necesităților uh, existente la, de, de cele două părți. Niciodată relația aceasta n-a fost una bazată pe iubire. Și am văzut asta încă de acum 400 de ani de la pacea de la Vestfalia. Atunci s-a luat uh, o decizie strategică. Ei bine, uh, strate- decizia aceasta strategică a fost luată și de Regatul Unit cu 40 de ani în urmă și acum, iată, Regatul Unit a decis să iasă din alianța aceasta, din Uniunea aceasta, făcând uh, o mișcare greșită din punct de vedere strategic. Uh, să nu uităm că până și în tratatul de la Roma se vorbește despre Uniunea care se va uni din ce în ce mai uh, uh, puternic. Încă, și în, încă din tratatul de la Roma se vorbește despre un proiect care va depăși granițele unei piețe interne. Deci asta e scris negru pe alb în tratatul de la Roma, dar din păcate nimeni nu le-a explicat asta cetățenilor. Guvernele britanice au vorbit întotdeauna și întotdeauna despre piață, despre o piață internă. Și tocmai de aici, iată, reticența britanicilor de a participa la anumite politici absolut esențiale pentru funcționarea pieței interne. Am început cu politica uh, de mediu, politica uh, Uh, industrială, politica socială și în domeniul politicii fiscale constatăm că e nevoie de o integrare și din păcate acest proces n-a fost uh, urmat de către Regatul Unit și iată de ce ne aflăm în această situație tristă cu o majoritate foarte, foarte restrânsă. Cetățenii britanici au decis să iasă din Uniunea Europeană. Consider că cetățenii ar trebui să înțeleagă mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană. Asta nu doar în Regatul Unii, ci în toate țările membre. Să dau exemplu statului meu. Germania a intrat în zona euro după căderea azilului Berlinului și din considerente politice, dar politicienii germani nu le-au explicat absolut niciodată cetățenilor Uh, germani că aderarea la această zonă va implica și anumite acțiuni uh, care să dovedească solidaritatea. Avem, uh, iată, nevoie de această solidaritate, din păcate, niciodată cetățenii nu sunt informați în legătură cu aceste, acești pași care dovedesc uh, solidaritatea. Și în cazul în care, iată, induci în eroare cetățenii, la un moment dat ar putea să, să te trezești pus într-o situație pe care nu ți-ai dorit-o niciodată. Și acum mă voi orienta spre viitor. Regatul Unit este partea Europei, poate avea o relație cu Uniunea Europeană, la fel ca Norvegia, uh, Elveția, Ucraina sau Turcia. Michel Barnier are uh, tabelul acela cu posibilele uh, rea- relații dintre statele terțe și Uniunea Europeană și Turcia are o relație și Ucraina un fel de relație, cele mai apropiate sunt sunt uh, Norvegia și Elveția. Domnul uh, Zeehofer a trimis o scrisoare către Bruxelles în care cerea o cooperare strânsă, o relație strânsă cu Regatul Unit, în, măcar în domeniul securității. Dar nu se știe exact cum va funcționa această col- colaborare. Se creează, trebuie să se crea, uh, creeze forumuri uh, speciale, discuții permanente. Uh, în, în orice caz, uh, uh, cred că Regatul Unit de acum înainte va trebui să se hrănească, fie că vrea, fie că nu vrea, la masa, la dineul uh, Uniunii Europene, dacă nu vrea să rămână întru totul pe din afara acestui dineu și a rămâne în afară și nemâncat, e un dezavantaj politic pe care toată lumea trebuie să-l înțeleagă. Mulțumesc, domnule Lain. Domnul Scholz este ultimul vorbitor din această rundă. Mulțumesc, domnule președinte. Ich bedanken äh, für diese interessante, auch historisch angelegte. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Iată, ne-ați arătat cum anume am ajuns în situația asta în care ne aflăm. Într-adevăr, antevorbitorul meu punea punctul pe I. Trebuie să înțelegem ce înseamnă calitatea de membru a unei organizații supranaționale precum uh, Uniunea Europeană. Dar noi suntem, până la urmă, uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale, deci trebuie să vedem care este impactul uh, Brexitului asupra tratatelor. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă nu a fost de la bun început o greșeală uh, oferirea statelor, uh, către statele uh, membre a acestor opțiuni opt-in, opt-out. Pentru că odată ce le dai statelor membre opțiunea de a alege, s-ar putea ca alegerea respectivă să aibă consecințe pe viitor. Și iată, noi trebuie să învățăm din această, din această situație, trebuie să vedem cum vom proceda pe viitor. Cum sunt uh, drepturile uh, obligatorii sau nu, uh, care sunt uh, drepturile mai puțin importante și cele mai, uh, mai importante pentru care opt autul nu trebuie să fie posibil. Ori eu nu cred că există așa drepturi de importanță diferită, deci e clar că trebuie să ne adaptăm, cel puțin pe viitor, la nivelul tratatelor acestei, acestei conștientizări a greșelii făcute în trecut. În al doilea rând, n-ar trebui, pentru că trebuie să înțelegem că relația dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană va continua să existe. Deci n-ar trebui să ne gândim la crearea unor unor uh, uh, reguli procedurale care să viseze companiile. Deci relația dintre cele două entități va continua, dar important e ca aceste uh, companii care sunt până la urmă interconectate, pentru că nu trăim în era globalizării, deci trebuie să ne asigurăm că aceste companii uh, interconectate funcționează în continuare, dar trebuie să vedem ca, uh, cum anume trebuie să stabilim această, această uh, colaborare care să permită buna funcționare a companiilor pe viitor și în acest context perioada de tranziție după Brexit este absolut esențială. Uh, după aceea, în al treilea rând, cred că domnul Zehofer uh, se uh, înșală profund dacă crede că poate el de unul singur stabili care sunt interesele comune ale Uniunii Europene și uh, Regatului Unit. Nu putem spune că Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, dar în domeniul X, Y și Z noi vrem în continuare să colaborăm cu Regatul Unit, indiferent de condiții genul acesta de, de anunț, uh, genul acesta de poziție este inacceptabilă. Să nu uităm că există niște uh, dispoziții de drept internațional, dispoziții incluse în tratatele Uniunii Europene, dispoziții care vor fi uh, incluse într-un tratat uh, de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Deci, uh, în contextul acestor dispoziții juridice, <laughs> e clar că ministrul de interne german nu poate să, veni, să vină cu această logică greșită și mai mult decât atât să o trâmbițeze sus și tare uh, în uh, Uniunea Europeană. E clar că genul acesta de, de idee nu poate, fi funcțion- nu poate fi funcțională, pentru că genul acesta de idei, până la urmă, erodează ideea uh, Uniunii din 27 de state membre și ne duce până la urmă la o serie de uh, probleme uh, în ceea ce privește uh, domeniul uh, social, uh, domeniul economic, uh, domeniul apărării, securității. Deci aceste probleme sunt de nedorit pentru că soluțiile pot fi găsite doar de comun acord. Mă mulțumesc mult! Mulțumesc! E un subiect important, însă trebuie să vă spun că vreau să pun punct acestei discuții la ora 10, așa că vă rog, vă rog, doctor Walsh, aveți cuvântul să răspundeți vorbitorilor. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Cred că pot să rezum răspunsul la aceste întrebări foarte importante. În primul rând, Anglia e prea mare pentru Marea Britanie. În al doilea rând, Marea Britanie e prea mică pentru propria istorie. Iar acum, în al treilea rând, structura politică britanică este prost pregătită pentru o lume globalizată. Ce înseamnă aceste lucruri? În primul rând, votul pentru a ieși din Uniunea Europeană a fost un vot al celor care se consideră englezi. Sunt cei care au votat uh, în, prim, în favoarea ieșirii, în detrimentul celor care se vedeau ca britanici care au votat să română. Mai sunt și alte probleme, urban-rural, probabil că aici este și o diviziune culturală. Dar uneori spun că britanicii nu au știut ce votează. Nu cred că e adevărat. Există o cercetare făcută demo, de Demos, un institut de cercetare, care uh, a vrut să vadă care sunt chestiunile legate de rămânerea sau de plecarea iar cele mai multe nu sunt partidele politice sau atitudinile culturale, ci uh, uh, întrebarea dacă cooperarea internațională este o idee bună. Cei care consideră că e o idee bună au votat să rămână, cei care au considerat că e o idee proastă au votat să iasă din Uniunea Europeană. Oamenii au înțeles foarte clar despre ce e vorba. Răspunsurile sunt de asemenea despărțite între tineri, viitorul Marii Britanii, care sunt în favoarea cooperării internaționale, și cei de 50 uh, și peste 50 de ani, care nu sunt în favoarea rămânerii. Totuși, în Anglia există un sentiment foarte puternic că în cele din urmă Anglia este cea care contează și Anglia are dreptul să-și impună dorințele asupra celorlalte părți ale Regatului Unit. De aceea a fost o majoritate simplă la referendum. Nu s-a cerut ca mm, să fie voturi separate în țara Galilor, în Scoția sau în Irlanda de Nord cum a ieșit, dacă Regatul Unit va continua să fie o uniune, așa cum o cunoaștem acum, e o chestiune deschisă. Nu vorbesc, uh, vorbesc în nume personal, am scris ceva în decembrie când credeam că uh, raportul din 8 decembrie se încheie cerând uh, să se pună capăt Uniunii Regatului Unit așa cum o cunoaștem noi. Nu încheierea Regatului Unit uh, uh, așa cum uh, ca entitate, ci a modului în care a fost conceput în 1701 este greu pentru unioniștii din Irlanda de Nord să înțeleagă acest punct de vedere și va avea implicații foarte complicate pentru Scoția. Sau toate Regatul Unit va ajunge în piața unică sau uh, în Uniunea Vamală, însă va fi foarte greu pentru Anglia să accepte acest lucru. Deci e nevoie de o formă de descentralizare a comerțului și altor aspecte ale politicii economice pentru a evita Uh, mișcări secesioniste de un fel sau de altul pe termen mediu în Regatul Unit. Deci asta înseamnă că Anglia e prea mare sau Marea Britanie e prea mică pentru istoria ei. Ea încă se adaptează, domnule Schöflin, se adaptează la faptul că a fost o mare putere și nu mai este se adaptează la ideea de a fi o fostă mare putere. A fost mai lentă adaptarea asta dacă te gândești la Germania, Franța, Polonia, la țările de jos, chiar Ungaria, ca parte din procesul lor de adaptare. Sunt procese mult mai grave acolo, dar pentru că la noi procesul a mers mai lent, Marea Britanie a trebuit să înțeleagă acest lucru Uh, s-a trebuit să se mulțumească cu noțiunea lui Atkinson că pot să facă ce au făcut grecii față de americani. Asta e o altă chestiune, cum ne-au văzut americanii. Numărul de uh, eu știu, foarte mulți britanici au pus mare preț pe relația cu Statele Unite. Mulți spun că au o relație uh, deosebită, relație specială cu Statele Unite, dar și aici e o chestie să vedem exact cât de specială este această relație. Iar pe măsură ce Marea Britanie înceapă, începe să-și înțeleagă dimensiunea, sau Anglia începe să-și înțeleagă dimensiunea Uh, cred că generația tânără din poporul englez sau din poporul britanic începe să înțeleagă acest lucru. Ei încep să înțeleagă că Marea Britanie e o țară de dimensiuni medii, nu e o țară mică, dar de dimensiuni medii. Și dacă vrea să-și asigure interesele comune pe care le are cu alte țări din această lume, trebuie să găsească modalități de a coopera cu alte țări. Și ajung la a treia întrebare, și anume politica, structura politică britanică. Principiul constituțional britanic este suveranitatea Parlamentului. Asta nu înseamnă suveranitatea Parlamentului ca o instituție uh, pe termen lung, ci suveranitatea monarhului în Parlament, așa cum se constituie de fiecare dată când au loc alegeri generale. Niciun Parlament nu poate să adopte uh, legi care sunt obligatorii pentru viitorul mandat. Nu există uh, o asemenea, un asemenea principiu constituțional, deci este foarte greu să se ajungă la un, o înțelegere obligatorie în Marea Britanie, în, în Regatul Unit. Convențiile acum sunt mai uh, slabe, mai puțin pregnante decât erau în trecut. Deci lucrurile nu se schimbă, nu impulsul politic este să se schimbe lucrurile foarte repede, dar nu se întâmplă așa. Un exemplu mic în acest sens. Uh, în timpul noului guvern laborist s-au adoptat foarte multe legi în domeniul penal și toată legislația adoptată de parlamentele anterioare uh, nu, a fost o foarte, foarte multă activitate din acest punct de vedere, dar a, a afectat sistemul de convenții și se combină cu un sistem, cu un sentiment al majorității. Ideea este că cine are majoritatea în Camera Comunelor poate să facă ce vrea. Și dacă cine va vine la putere peste 5 ani, poate să facă ce vrea. Deci poate să politica să devină instabilă de-a lungul timpului. Deci, ideea este să vezi cum faci, cum ai de-a face cu o țară care nu are uh, asemenea prevederi constituționale garantate și asemenea garanții. Uh, în politica externă britanică există ideea că NATO a fost susținut și de laburii și de conservatori. Dacă Jeremy Corbyn devine prim-ministru la următoarele alegeri, nu știu ce se va întâmpla în politica britanică sau dacă procesul acesta al politicii va, nu va permite modificări rapide în numele unei uh, alegeri, unei majorități care a făcut alegerea lipsa asta de echilibru, de uh, o putere care verifică puterile celelalte, ca în sistemul american, checks and balances, uh, se ajunge la o majoritate parlamentară cu niște minorități, dar nu e un fenomen unic în Europa. Este un fenomen care se vede foarte bine uh, în unele din țările de la Visegrad în politica internă, care încearcă să creeze niște sisteme uh, ca să fiu neutru, sisteme politice puterne, guverne care se bazează pe un parlament coeziv și foarte puternic și care se bucură, eu știu, nu neapărat de susținerea majorității electoratului. Deci aceste trei întrebări, Anglia e prea mare, Brit- Marea Britanie e prea mică și Constituția britanică poate să facă față unei lumi în care țările creează din ce în ce mai multe acorduri obligatorii pe termen lung Cred că e o întrebare care se referă la viitorul relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule doctor. Mai sunt uh, câte trei vorbitori. Doamna Anderson. Vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră sunt aici două rapoarte despre care vorbim. Cred că ați făcut un comentariu în care a spus că Anglia e prea mare pentru Marea Britania și cineva care locuiește în nordul Irlandei uh, ar însemna că Anglia e Marea Britanie și Marea Britanie e Anglia și referendumul a fost uh, doar așa Uh, discuția a, a avut loc numai despre ce se va întâmpla în Anglia, fără să se gândească nimeni ce se întâmplă în țara Galilor sau uh, mai în, în nord. Trebuie să ne gândim uh, în afara convențiilor sau nu. Nu, e vorba de faptul că Scoția n-a fost de acord cu acest lucru și există un un caz, uh, un dosar în justiție și se va da o hotărâre pe 25 iulie. Uh, Scoția a refuzat ieșirea și Nord sunt cei care uh, susțin ieșirea din, Marea Brit- din Uniunea Europeană, dar majoritatea celor din Nord sunt împotriva Brexitului. Eh, iar cei din Nord, din Sconția, au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Deci Nordul e diferit pentru că acolo există un acord internațional și sunt de acord cu ce a spus că Marea Britanie nu are o constituție uh, care uh, să fie să respecte uh, tratatele internaționale, dar am aderat la Na- Națiunile Unite și Regatul Unit, eu știu cât e de unit și cred că se destram acum din interior s-a ajuns în etapa în care majoritatea oamenilor, când se vorbește despre Brexit la știri, despre cât de complex este, de cât că și faptul că opinia publică nu înțelege cât e de complex, este ca și când, eu știu, vrei să vezi ce se întâmplă. Și dacă uh, ne gândim la cei aleși în diferite instituții care încearcă să protejeze instituțiile și țara pe care o reprezintă, nu e adevărat ce a spus apropo de uh, Regatul Unit, care e prezentat într-o manieră clară din 1701. Nu este adevărat. Insula Irlandei a devenit independentă uh, și, ar trebui, și este corect că s-a întâmplat așa. Dar asta înseamnă că e vorba de o altă discuție dar acordul din Vinerea Mare a dat oamenilor niște alegeri și ar trebui să ne gândim și e periculos să contextualizăm ce se întâmplă în Marea Irlandei, ca și când acolo ar fi o graniță și vreau să atrag atenția tuturor să nu gândească că este o graniță. Nu ar trebui să există această problemă de zeci de ani plantele, produsele uh, vegetale, sunt în carantină împotriva tot ceea ce vine din uh, insula britanică pe insula Irlandei. Și aici se pune problema, eu știu, acestui limbaj plin de uh, jignire, ca și când n-ar fi existat această posibilitate de reficare, Iar uh, funcționarii au găsit un model pentru a face relațiile astea pe strămarea Irlandei. Pentru că vorbiți în raport despre această chestiune uh, care trebuie reglementată în insula Irlandei. Nu putem avea o asemenea situație în care să apară o graniță dură pe insulă, pe insula Irlandei. Și trebuie să ne conformăm cu ce a spus că sunt liniile roșii ale Parlamentului, adică să protejăm comerțul liber în toate aspectele lui și să nu întărim granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda. Există deja niște facilități acolo, e o facilitate de verificare ca să ne asigurăm că toată insula respectă regulamentele Uniunii Europene și că se permite accesul uh, și se verifică tot ce vine de pe insula britanică după standardele Uniunii Europene. Sunt foarte multe lucruri despre care aș putea să vorbim. E un raport fascinant, interesant, dar cred că nu pot pentru că nu am timp. Mulțumesc, mai am doi vorbitori pe listă, ceea ce înseamnă că nu vom termina la ora 10. Doamna vreau să vă deranjează dacă luăm 10 minute din timpul dumneavoastră, domnul James. Doamna James. Mulțumesc, domnule Walsh că vă reprezentați uh, și viziunea din raport și viziunea personală. Și uh, îmi pare rău că uh, n-am auzit și din partea cealaltă, am auzit numai de la cei care au votat să rămână în Uniunea Europeană, nu și de la ceilalți. Ne-ați prezentat istoria acestei situații, dar aș vrea să răspundeți la următoarele puncte pentru că nu le-ați inclus în raport. 1 Uh, francezii au blocat uh, aderarea Marii Britanii în anii 50 și asta ar fi putut să aibă un impact asupra Marii Britanii și dorinței Marii Britanii de a uh, deveni membru al comunității europene. La fel, Vivian Reding, în timpul referendumului, s-a adresat Parlamentului Britanic și a spus, a vorbit despre Statele Unite ale Europei, ceea ce a avut un rol foarte important în presa britanică și vreau să îmi spuneți dacă asta a, a ajutat sau nu campania în favoarea părăsirii uh, v-ați oferit la 1974. 1973 a fost anul de referendum care a permis aderarea Marii Britanii și în 1975 a fost un referendum dacă continuăm să susținem acest lucru. Și care e rolul anului 1974? Și apoi în ceea ce privește istoria, a fost o succesiune de prim-ministri britanici care au promis referendumuri și niciunul nu l-a pus în aplicare. David Cameron l-a pus în aplicare. Nu îl susțin pe David Cameron, dar cel puțin a avut curajul să facă un referendum. Puteți să-mi spuneți dacă, dacă, să-mi spuneți dacă aceste referendum ar fi avut loc înainte, după părerea noastră personală, rezultatul acestor referendumuri ar fi fost diferit de rezultatul din 2016? Mulțumesc. Domnul Corbyn, print. Mulțumesc. Eh, sunt atât de multe lucruri interesante în această discuție. Aș vrea să mulțumesc domnului Walsh, dar mă voi eh, abține, nu vreau să intru în detalii, pentru că nu avem timp. Vreau să spun următoarele lucruri. Eh, viziunea dumneavoastră istorică subliniază faptul că Regatul Unit n-a fost monolitic în viziunile asupra Europei. Există o serie întreagă de viziuni în Regatul Unit și că ele au evoluat în timp. Cred că ar fi fost important să interesăm faptul că a depins de creșterea sau uh, descreșterea anumitor facțiuni din partidele importante, mai ales din Partidul Conservator. Pentru că a, acolo, eu știu, a fost un fel de război civil Uh, și poate și rolul presei. Uh, dacă ne gândim cine sunt proprietarii mijloacelor media în Marea Britania, mare parte a presei este uh, deținută de eurosceptici care încet, încet, de-a lungul timpului au influențat opinia publică. Adică nu există nimic asemănător în alte state membre ale Uniunii Europene. Dar să revenim acum la dezbaterea acestei comisii constituționale pentru viitorul Europei, întrebarea este, așa cum ați menționat-o și dumneavoastră, plecarea Uniunii Marii Britanii deschide ușa pentru evoluții care altfel nu ar fi avut loc? Vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni. Majoritatea aspectelor pe care Marea Britanie le-a blocat sau la care n-a participat, Regatul Unit a fost singurul care a făcut acest lucru. Să nu uităm că există nouă țări care nu sunt în zona euro, cel puțin uh, una care are o Constituție, sunt alte țări care nu sunt în Schengen Altele au mers mai departe decât uh, Regatul Unit. Uh, uh, Danemarca are opțiunea opt-out permanentă în ceea ce privește apărarea europeană. Sunt două țări care au ales să nu participe Italia și Spania la Tribunalul Unificat pentru Brevete. Sunt alte țări care au mers mult mai departe uh, decât Regatul Unit în ceea ce privește procesul acesta de alegere să nu participe la aspecte ale integrării. Deci o să fie oare o diferență fundamentală în momentul în care iese Regatul Unit? Este o întrebare bună. Nu știu, nu cred că va fi în măsura în care cred unii. Andrew Dufford, fostul nostru coleg, spunea că e bine că pleacă Uniunea Europeană, că pleacă Regatul Unit, Uniunea Europeană uh, se va restructura și uh, Regatul Unit va putea să adere din nou an mai târziu. Nu știu dacă sunt de acord cu această viziune, nu știu dacă alții au această viziune. Și mai e o întrebare, evident ținând uh, cont de haosul din politica britanică, acum unde tot orice pare posibil. Ce se va întâmpla dacă se răzgândește Regatul Unit? Care sunt consecințele? în ceea ce privește participarea continuă a Regatului Unit la Uniunea Europeană o să fie, uh, dacă va continua să fie un stat care este uh, afectat foarte negativ despre acest proces referitor la integrarea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Walsh ca să comenteze și să tragă niște concluzii. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări diverse, din diverse puncte de vedere, uh, din diverse părți și din într-o perspectivă politică diferită. Voi începe cu doamna Anderson, Irlanda de Nord. Aș vrea să spun că în acest moment Partidul Conservativ, Partidul Conservator, mă scuzați, spune că s-ar, eu știu, sporirea a unei divergențe de reglementare între Marea Britanie și Irlanda de Nord nu este tolerabilă din punct de vedere constituțional. Mm, și nu știu care este anul respectiv la care se face trimitere. Sunt guverne din Irlanda de Nord, până în anii 70 au fost multe asemenea uh, guverne, lucrurile au evoluat, avea un prim-ministru propriu, și acolo, eu știu, există o divergență economice. Uh, eu știu în ce privește taxa pe firmă, sunt uh, divergențe în ce privește legile sociale, legea avortului. Deci nu este adevărat că din punct de vedere istoric nu există divergențe. Există două forțe în spatele celor care susțin că e adevărat. Unii sunt cei care în cele din urmă susțin poziția DUP și alții sunt cei care vor să rămână în Uniune și conservatorii care consideră că se este atrasă că ar trebui atras uh, Regatul Unit într-o într-un tratat gen Norvegia. Deci sunt și de o parte și de cealaltă unii care vor exagerează uh, Constituția și prevederile constituționale. Și așa cum spuneați dumneavoastră, există asemenea uh, facilități ca cele descrise de dumneavoastră uh, decât să existe, eu știu, puncte de trecere a frontierei pe drumurile publice sau, uh, eu știu, graniță terestră. Deci există multă flexibilitate în sistemul politic britanic. Uh, răspunsul pentru doamna James. E adevărat că reprezint firma de la care vin și la firma asta sunt și persoane care au votat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană. Deci nu este o entitate care are o singură poziție ca entitate corporatistă. Uh, v-ați referit bine la francezi care uh, s au opus. De gol, s-a opus. Dacă De gol nu s-ar fi opus, poate forma Uniunii Europene la momentul acela ar fi fost alta, ar fi vei uh, s-ar fi, ar fi aderat și Republica Irlanda, poate și Danemarca, nu știu, Marea Britanie ar fi reușit poate atunci să-i dea o altă formă la momentul respectiv, într-o direcție în care uh, să ne, să Marea Britanie să fie mulțumită. Uh, această tactică contraproductivă adoptată de unii membri ai instituțiilor europene, sigur că au fost multe. Uh, contratacticile sunt contraproductive sau nu? Dar, nu, sigur, cei care au uh, susținut ieșirea din Uniunea Europeană au fost mai buni decât noi, mai bine organizați decât noi, au avut o campanie foarte bună și au făcut lucrurile de bază mult mai bine. Nu uh, s-au dus din ușe în ușe și le-au spus oamenilor ce și cum și noi n-am făcut lucrul ăsta. Și au uh, profitat de chestiuni care au apărut în timpul campaniei mult mai bine decât am putut noi profita. Iar problema referendumului e interesantă. Nu cred că în sine acest lucru ar fi, făcut, uh, ar fi fost important pe termen lung. Pentru că ideea esențială era că Regatul Unit era deja uh, doar trei sferturi sau poate 60% în Uniunea Europeană. Iar Brexitul, referendumul a avut loc pentru că Uniunea Europeană, ă, pentru că Regatul Unit vroia să iasă din ceva esențial de care nu vroia să scape. Iar Cameron a făcut această uh, greșeală de calcul care a dus la ă, promovarea acestui referendum și care se leagă de problema liberei circulații a persoanelor Mulți uh, l-au sfătuit să nu facă acest lucru. El uh, a crezut că e o chestiune tranzacțională și că poate să obțină o concesiune, o concesie din partea Uniunii Europene. Și ca rezultat, când s-a întâmplat acest lucru, n-avea niciun fel de program ca să facă față situației și am fost luați prin surprindere. În timpul campaniei trebuia să apărăm și țintele de emigrație ale guvernului și poziția și politica liberei circulații a persoanelor. E absolut imposibil și am avut o mulțime de probleme din cauza asta, să apărăm ambele poziții. Este o greșeală a lui Cameron, nu care a spus că dacă uh, vroia să facă referendumul, trebuia să se gândească mai bine înainte, pentru că nu obținuse concesiunea pe care vroia să o obțină în această privință a emigrației și să renunțe la țintele de emigrație ale guvernului. Cât privește viitorul relațiilor cu Marea Britanie sau cum poate evolua Marea Britanie, e foarte greu să facem previziuni despre viitor, mai ales în ceea ce privește politica Marii Britanii. Andrew Duff uh, Poate că are dreptate, poate că Marea Britanie o să spună la un moment dat că Brexitul a fost o greșeală și va dori din nou să adere la acea formă a Uniunii Europene de atunci. Cred că este o provocare pentru cei care au vrut să iasă Ideea, sigur, e o mare provocare. Cum o să transforme ei Marea Britanie într-o țară încununată de succes? Pentru că dacă va fi o țară cu mult succes, dacă lucrurile se vor îmbunătăți, atunci, sigur, oamenii nu vor mai vrea să adere la Uniunea Europeană. De, o să existe Uniunea Europeană, dar nu știm dacă uh, Regatul Unit va ajunge ceva care să semene cu Canada sau cu Mexicul sau că va adera la ceva care va fi încununat de succes sau va rămâne în afară pentru că eu știu, să aibă o relație dificilă cu Mare Mexicul cu Statele Unite, de exemplu. Sau va continua să fie eu știu, motivată zeci de ani de acum încolo de disputa politică. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Uh, mulțumesc, Dr. Walsh, pentru toate aceste contribuții și vă mulțumesc că ați fost astăzi aici. And we will now um, move on. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, implementarea uh, puterilor de controlare parlamentară Parlamentului asupra Comisiei, vă atrag atenția asupra faptului că la toate, la toate rapoartele de implementare, Conferința Președinților a dat un termen limită de 12 luni pentru ca acesta să fie adoptat și datorită numărului de rapoarte din proprie inițiativă, rapoartele de implementare și avizele de implementare trebuie rezolvate de comisie până la sfârșitul uh, acestui mandat. Deci s-ar putea să trebuiască în septembrie și octombrie să avem ședințe extraordinare la Strasburg. Începește această chestiune, după cum știți, uh, conferința președinților a autorizat această comisie să-și facă propriul raport, raportul din proprie inițiativă privind prevederile tratatului și coordonatorul nostru desemnat, doamna Breso, și-a însușit această sarcină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi și colege, după cum știți deja, președintele, cum a spus președintele, am fost uh, autorizat să facem acest raport privind prevederile din tratate în ce privește prerogativele Parlamentului în materie de control politic asupra Comisiei și este evident că acest control parlamentar asupra executivului este de fapt miezul democrației parlamentare și o condiție necesară pentru legitimitatea democratică a sistemului nostru politic ale cărui crize recente uh, cu care s-a confruntat uh, Uniunea Europeană au arătat o capacitate redusă a legislației Uniunii Europene și programului său politic, dar și îndeplinit programul său politic. Și între timp uh, a apărut tratatul de la Lisabona, dar și noile practici politice, cum ar fi așa numitul Spitzenkandidat, în candidatul uh, la șefia Comisiei Europene, dar și practica funcției executive uh, în timpul celor două mari crize cu care ne-am confruntat, criza datorilor și criza migratorie, toate aceste lucruri așa au uh, arătat că s-au produs schimbări semnificative în ce privește acțiunile și competențele Comisiei. Noile dispoziții din tratat și din uh, regulile juridice uh, adoptate pentru a face față acestor noi provocări politice au uh, adus în Uniune un fel de federalism executiv, așa cum este el definit de filozoful Jürgen Habermas, în care Comisia deține principala putere executivă, dar în multe cazuri ea, între ghilimele, este asistată de Consiliu, de Consiliul European, de Parlamentele Naționale și apoi uh, de guvernele acestor uh, parlamente. În această acțiune de executare amplă și complexă a sarcinilor sale și care nu a mai fost niciodată în sarcina Comisiei. Și acesta e motivul pentru care Raportul privind uh, dispozițiile tratatului uh, începește controlul parlamentar al Comisiei va analiza dispozițiile legate de controlul politic al Parlamentului în uh, activitatea Comisiei și Executivului, ținând cont, cum spuneam, de schimbările recente și în executarea legislației Uniunii Europene și propunem recomandări de întărire a acestor dispoziții Încercăm să dăm Uniunii capacitatea executivă necesară, garantând în același timp și legitimitatea și responsabilitatea sa democratică. Aș vrea să uh, abordez două chestiuni substanțiale. Mai întâi, uh, trebuie să mă confrunt cu problema controlului, examinând așadar dispozițiile tratatului și aplicarea lor concretă. Nu o să intru în detalii, dar uh, articolul 234 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene se referă la aplicarea dispozițiilor uh, de moțiune de cenzură uh, fața Comisiei, conform posibilităților oferite de acordul cadru de a-i cenzura pe comisari, care este la Uh, dispoziția președintelui Comisiei, deci retragerea uh, uh, încrederii. Apoi, Comisia de Anchetă Parlamentară, articolul 26. Aici, colega Aureghi a subliniat că tratatul permite Parlamentului să creeze o comisie de anchetă care să fixeze modalitățile în, prin care se poate exercita acest drept de anchetă dacă Parlamentul folosește propunerea de a propune acest uh, regulament, care știți că e blocat la Consiliu, avem o problemă de interzicerea exercitării uh, unui drept de control. Articolul 200, articolele 290-291, tot din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care se referă la actele de delegate și actele de implementare, Uh, controlul Parlamentului asupra actelor de execuție, actelor de uh, implementare sunt uh, foarte limitate. Articolul 230, utilizarea întrebării parlamentare ca instrument de control, după cum știți, se folosesc abundent se folosește abundent această întrebare. Și de asemenea, reamintesc toate dispozițiile privind procedura de descărcare și de bilanț anual, conform cărea Parlamentul are puteri substanțiale conferite de tratate și care sunt uh, utilizate amplu. Și în fine, dispozițiile privind alegerea președintelui Comisiei cu investitura uh, Parlamentului, lucruri pe care eh, noi am eh, discutat de multe ori și le-am eh, negociat cu Parlamentul. Aceste instrumente clasice de control nu sunt singurele utilizate de Parlamentul European. Dinamica instituțională a ultimilor 10 ani, în special procedura așa numitului Spitzenkandidaten, care a creat o puternică discuție politică între Parlament și Comisie, a dus la noi instrumente de control politic asupra executivului, care sunt mai puțin punitive, pentru că acest pachet uh, poate fi definit juridic uh, ca un fel de uh, punitive scrutiny, instrument de control punitiv, dar, cum spuneam, această dinamică instituțională a adus noi instrumente de control politic, mai puțin punitive, dar bazate pe principiul supervizării, care mi se pare mai bine utilizat. Principalele instrumente de supervizare sunt acordul de cooperare între Parlamentul European și Comisia Europeană, ca și alte acorduri interinstituționale care s-au dezvoltat în acești ani și regulamente de procedură internă ale Parlamentului. În ce privește problema uh, controlului de supervizare, nu punitiv, ci de supervizare. Vă reamintesc că controlul asupra așa numitului acord cadru privind programul de lucru al Comisiei și discursul privind starea Uniunii pe care trebuie să-l țină președintele Comisiei în Parlament. După cum știți, există un uh, acord prin care Comisia trebuie să țină cont de prioritățile legislative exprese ale Parlamentului în elaborarea programului său de lucru. Acesta este un alt element de control politic de tip uh, de supervizare și nu punitiv, foarte important și foarte interesant și foarte utilizat de către Parlament. Această propunere este propunerea de program uh, de lucru a Comisiei și rezultatul unui dialog uh, structurat între Comisia Europeană și comisiile parlamentare. Și discursul privind starea Uniunii este un moment, reprezintă un moment de control al Parlamentului, control de supervizare. Un alt element care merge în această direcție este evaluarea impactului, evaluarea ex post. Aici, Parlamentul European, după cum știți, uh, își face propria evaluare de impact și privind uh, evaluările expuse ale Comisiei Europene. În general, la final uh, e vorba de rapoartele uh, cum este acesta al nostru, care este un exemplu, și controlul implementării legislației la nivel național și respectării prevederilor tratatului. Și aici, pentru că puterea executivă este în realitate împărțită pe verticală, Comisia este doar un, uh, o parte a acestei puteri. Mai avem și guvernele naționale, parlamentele naționale și regionale care trebuie să uh, promoveze normele europene. Așadar, uh, aici relațiile sunt foarte importante pentru a verifica modul în care se implementează eficient legislația europeană prin intermediul executării acestea la nivel național și uh, Uh, subnațională. În acest caz, Parlamentul nu are niciun fel de uh, limitări. Acest raport care, pe care îl voi uh, prezenta reprezintă așadar o oportunitate de a face față unei schimbări instituționale semnificative. Este tranziția pe care am văzut-o în ultimul deceniu de la un quasi monopol al funcției executive de către Comisia Europeană spre un fel de federalism executiv în care Comisia Consiliul European și Consiliul își împărtășesc, împart competențele executive. E vorba de a pune bazele controlului Consiliului European uh, din partea Parlamentului, evident. Începește competențele lor executive sau para-executive și în funcțiile lor hibride, uh, pentru care ei devin colegislatori și coexecutori și sper că vom uh, lucra împreună asupra problemei respectului tratatelor, mai ales în ce privește separația puterilor și controlul parlamentar asupra executivului drept garanție democratică a sistemului politic, ținând cont de aceste particularități ale sistemului Uniunii, pentru că avem de facto un sistem executiv uh, uh, împărțit atât la nivel orizontal cât și vertical. Pentru moment mă voi opri aici, aștept comentariile colegilor și după aceea, uh, după, până în perioada estivală, sper că vom avea un schimb de opinie asupra uh, textului uh, structural. Structurat, m-am întâlnit deja cu echipa administrativă a Parlamentului European, după cum știți, pentru aceste rapoarte trebuie uh, construită uh, o echipă și tocmai am făcut asta pentru a pregăti prima variantă a raportului. Îi mulțumesc uh, tuturor pentru munca depusă și pe care vor continua să o depună și în concluzie vă voi prezenta un plan de acțiune în, pe care îl vom folosi în activitatea noastră în comisie am avut, uh, vom, deja deci avem uh, primul schimb de opinii, după aceea pe 10 octombrie este prezentarea făcută de Serviciul de Cercetare Parlamentară Europeană pe această temă specifică și pe uh, chestiuni mai aprofundate. Vom avea și o audiere, al cărui titlu este puterea de control politic a Parlamentului după Tratatul de la Lisabona, lecțiile învățate și calea de urmat. Uh, data acestei audiere ar trebui să fie undeva în luna octombrie, va decide președinția când. Pe 21 noiembrie avem uh, prezentarea raportului în comisie și, așa cum a spus uh, președintele timpul nostru este limitat de sfârșitul mandatului nostru legislativ, deci trebuie să mergem relativ, de repede, relativ repede. Apoi, noiembrie, prezentarea uh, raportului. 28 noiembrie, termenul limită pentru amendamente. 6 decembrie, în comisie, examinarea amendamentelor. Și ideea ar fi să votăm uh, raportul în Comisia AFCO în ianuarie și să ajungem în plenară în, februar, în februarie sau în martie, în funcție de ce va decide conferința președinților. După cum vedeți, eh, termenele sunt destul de strânse. Eh, avem și eh, această prezentare, această audiere și, evident, Uh, așteptăm cu mare interes sfaturile colegilor în ce privește persoanele pe care să le invităm la audiere și, sigur, încă o dată trebuie să ținem seama de limitele de timp pe care le avem uh, până la sfârșitul mandatului. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și am fost uh, informat că audierea va fi pe 10 octombrie, dar nu știu dacă e sigură această dată. Uh, da, odată cu prezentarea raportului va fi audierea, în regulă. Domnul Șeflen are cuvântul. Vorbesc în numele domnului Brock, care își cere scuze că nu poate fi aici și mi-a dat un text pe care să-l citesc uh, pentru a răspunde la prezentarea domnului, doamnei Bresa. Contextul acestui raport este echilibrul interinstituțional dintre Parlamentul European și Comisie, ca două instituții care reprezintă interesul supranațional în procesul de luare decizii la nivel european. Controlul politic al executivului este o funcție preeminentă a unui parlament în orice democrație și o trăsătură importantă a controlului democratic la nivel european criticii au spus că legătura între Comisia Europeană și Parlamentul European este mai slabă decât cea dintre guvernele naționale și parlamentele naționale. Ei uh, ignoră relația uh, în constantă evoluție între Comisie și Parlament. Salut anunțul doamnei Bresso, că va examina nu doar implementarea prevederilor relevante din tratat, dar și la acordul cadru între Comisie și Parlamentul European, precum și uh, acordul instituțional uh, recent începește o mai bună legiferare. Acesta este un raport de implementare pentru a, uh, care oferă posibilitatea studiului aprofundat asupra unei chestiuni, chiar dacă are un calendar restrâns pentru că se apropie sfârșitul legislativ, legislaturii. Am în, uh, în, încredere că doamna Brăsă va folosi toate instrumentele pe care le are Parlamentul la dispoziție pentru a-și exercita controlul politic asupra Comisiei. Uh, îndemn să examinăm două aspecte în special. Pe de o parte, uh, reactivitatea Comisiei și modul în care aceasta îndeplinește cererile pe care le transmite Parlamentul. Pe de altă parte, aș recomanda să examinăm strâns modul în care Parlamentul își exercită puterile, mai ales în domeniul analizei, examinării politice a actelor delegate. După cum știți, responsabilitatea parlamentară privind legislația nu se sfârșește în ziua în care se votează legea. Așadar, aș dori să-i mulțumesc doamnei Breso pentru deschiderea față de raportorii din umbră și sună răbdător să avem prezentarea studiului în octombrie și audierea din octombrie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Șoflin. Îi mulțumim și domnului Brock. Mai sunt alți raportori din umbră care doresc să ia cuvântul? Nu? Alți membri care doresc să ia cuvântul? Atunci ajungem în situația ironică de a avea un avans de 9 minute până la următoarea... A, nu, mă scuzați, domnul Iolainen. E... 9 minute, prea puțin pentru dosarul acesta. Doamna Bresso ne-a explicat pe larg care sunt uh, sursele noastre de control uh, politic, uh, adică tratatele, dar și acordul interinstituțional, uh, dar și celelalte forme pe care le organizăm. Văd că relația aceasta dintre Parlament și Comisie evoluează, nu e statică, nu e statică pentru că întregul sistem evoluează. E clar în același timp că cetățenii se așteaptă ca Parlamentul European să-și exercite dreptul de control politic. Cetățenii se așteaptă ca Parlamentul să se exprime pe marginea actelor legislative și după pro- promulgarea acestora. Punerea în aplicare este de asemenea foarte importantă. Și aici, iată, intră în joc actele delegate și se pune întrebarea în ce măsură legiuitorul mai poate influența actele delegate uh, sau, uh, din potrivă, puterea executivă uh, este singura care decide pe marginea acestora. Eu fac parte din comisia ENVI și tema aceasta este foarte actuală acolo. Ne tot certăm cu agențiile comisiei și uh, cu Comisia pe tema cine anume ia decizia finală, dar în special în ceea ce privește securitatea alimentară. Și ne dorim acum ca EFSA să devină mai uh, transparentă și ne dorim de asemenea să asigurăm accesul Parlamentului European la studiile EFSA. Am promulgat săptămâna trecută la Strasburg inițiativa cetățenească și uh, domnul Șeflin știe, cunoaște subiectul, uh, a fost ras, uh, raportor pe tema aceasta și a spus-o, de fapt, și în uh, plenară. Deci, dacă să adună cele un milion de semnături pentru, această, pentru o inițiativă cetățenească, ei bine, in, inițiativa n-ar trebui să rămână doar la comisie, să se adreseze doar uh, comisiei, ci și Parlamentul European ar trebui să aibă un rol activ în promovarea respectivei uh, teme. După aceea, urmează alegerile vom avea din nou acei uh, spitzen candidaten. Și se prea poate uh, să apară probleme uh, în cazul în care în candidatul dintr-un uh, stat membru nu are neapărat aceeași coloratură politică ca și guvernul la putere în respectivul stat. Există în momentul de față situația aceasta uh, pe care nimeni nu și-o dorește, uh, în care membrii comisiei, până la urmă, aparțin, țin de uh, șefii de, de guvern sau șefii de stat. Premierul danez, spre exemplu, tocmai uh, anunța de curând că în cazul în care se dorește a se prelungi mandatul doamnei uh, Verstagen, el nu va sprijini. Deci se pune întrebarea uh, comisarii cui aparțin, în interesul cui lucrează, în interesul statelor naționale pe care le reprezintă sau în interesul cetățenilor europeni in, și sunt, prin urmare, complet independenți de guvernele naționale. Deci, iată, lucrurile sunt uh, complicate, acestea ar fi doar câteva dintre elementele complicate care încep să se profileze la orizont. Uh, aștept cu nerăbdare uh, studiul pe tema aceasta și aștept continuarea discuțiilor. Mulțumesc, doamnă Preso, doriți să încheiați dezbaterea? Si, grație! Mulțumesc uh, ambilor uh, intervenienți pentru propunerea lor, în special uh, Mi se pare important că ambii vorbitori au subliniat uh, chestiunea complexă a controlei a aplicării actelor delegate și cred că asta va fi un punct de menționat în uh, uh, raportul din legislator următoare. În al doilea punct subliniat de Iolainen se referă și este o temă este controlul asupra agențiilor. Noi creăm uh, noi și noi agenții, uh, avem un control asupra bugetului acestora și raporturilor lor bugetare. Asta este un control clasic uh, și comisiile au interacțiuni cu agențiile, dar un control uh, al uh, uh, implementării legislative în cadrul agențiilor nu e făcut de nimeni și în cele din urmă e vorba doar de <laughs> informări mai degrabă de control. Deci, nu este niciun dubiu că problema actelor delegate ale agențiilor este unul dintre uh, elementele care țin de un tip de control poate mai puțin punitiv, să zicem așa, terminologic, dar un control uh, de tip cooperativ care acum nu există. Sau există într-un mod foarte, foarte limitat. o altă chestiune ridicată de Joe Linen și anume cea candidatului la, comis, la funcția de președinte al Comisiei, candidat candidatul, uh, și ca acesta să fie candidatul care obține cel mai mare număr de voturi uh, din partea unui grup politic sau unei alianțe de grupuri politice și că acest uh, candidat poate să nu fie susținut de țara lui. Asta e un uh, Lucru foarte important și relevant. Bun, nu face exact parte din acest raport, dar cred că noi, comisia noastră, trebuie să ne gândim și la acest punct. Și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că statele nu schimbă decizia ulterior atunci când trebuie aplicat data de la Sabona, care spune că comisarii vor reprezenta doar două treimi din statele membre. Dar dacă două state, de exemplu, își mențin poziția, opoziția, două guverne își mențin opoziția, nu va mai avea fiecare țară un comisar data viitoare. Dar E clar aici că modalitățile de alegere și de evaluare din partea Parlamentului uh, trebuie să se schimbe. Poate că am uh, uitat noi Comisia să avem o reflexie asupra acestei chestiuni când a făcut raportul privind în candidatul. Poate că ar trebui să facem un raport ad hoc care să, în care să reflectăm asupra modalităților de control care ar trebui să se schimbe și cum ar trebui să se schimbe valoarea. În acest raport putem menționa stadiile de control, dar cred că trebuie să gândim mai aprofundat, să reflectăm mai aprofundat modalitățile concrete și cum putem să le aplicăm data viitoare. Apoi, în ce privește inițiativa cetățenească europeană, cred că prin reforma pe care am votat-o, dar care nu e încă aprobată pentru că mai trebuie să se propun, pronunțe și Consiliul. Am făcut un pas înainte în ce privește controlul parlamentar în ce privește uh, preluarea inițiativelor cetățenești de către Parlament, uh, unde există niște carențe, ca să spun așa. Și, deci, uh, e un pas înainte Aici am făcut o treabă care sperăm că va avea succes și va duce la o îmbunătățire a normelor. Pentru moment mă opresc aici, mulțumesc încă o dată și evident uh, pentru că timpul e scurt, dar nu chiar foarte scurt, pentru că raportul îl vom prezenta pe 21 noiembrie. Așadar, aștept uh, toate uh, sugestiile noastre și ele vor fi binevenite. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Asta da posibilitate de reflexie. Domnul Șeflin. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt. Văzând că inițiativa cetățenească europeană tocmai a apărut pe agenda, vreau să spun că am făcut primii pași să amendăm regulile de procedură pentru ca Parlamentul să aibă dezbateri Cred că asta e un lucru de dorit, dar pe de altă parte, dacă vă uitați la tratat, nu putem să obligăm Comisia să propună legislație. Doar, inițiativa cetățenească poate invita doar Comisia să facă, să înceapă ceva. Putem pune presiune pe Comisie, dar Comisia nu va fi obligată să acționeze. Putem doar să îi facem de râs dacă nu, uh, nu ne ascultă. Toți avem limitele noastre, spune președintele. Uh, cu asta încheiem punctul 5, ajungem la punctul 6, raportul Horeghi, uh, dezbaterea privind viitorul uh, Europei cu alte rapoarte, ca alte rapoarte în proprie inițiativă și rapoarte legislative. Sunt un follow-up la raportul Mercedes Bresobroc de anul viitor, de anul trecut, mă scuzați. Îl avem aici pe domnul Iacovcici, care este uh, raportor la Vizul Agri, dar mai întâi voi da cuvântul raportorului AFCO, domnul Iarăghi. Aveți cuvântul, vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul privind viitorul Europei pe care îl voi prezenta aduce împreună mai multe gânduri care au fost deja menționate la Comisia AFCO apropo de viitorul acestui raport. Comisia AFCO, în februarie anul 2016, a aprobat două rapoarte foarte importante. Unul despre potențialitate, potențialul tratatului de la Lisabona, raportul Brock-Bresso și un alt raport despre reformele pe care ar trebui să le facem în tratate, este raportul Verhofstadt. Pe lângă aceste două mari rapoarte privind viitorul Europei, vorbim acum despre acest lucru în fiecare zi. La Comisia Econ s-au făcut diverse rapoarte despre Uniunea Economică și Monetară, este o construcție pe cale de a fi terminată. În ce privește apărarea, vorbim de apărarea întărită, în ce privește resursele, vorbim despre cadrul financiar viitor, iar comisia a prezentat cartea albă. Așa că, doamnelor și domnilor, avem în fața noastră o serie de materiale, o serie de documente care configurează modul în care gândim viitorul Europei. Raportul pe care ați avut uh, amabilitatea să mi-l repartizați este, trebuie să fie un raport din perspectivă politică, pentru că nu trebuie să repetăm temele care se discută la ora actuală în diferite comisii și în diferite momente. Așa încât eu vreau să actualizez dezbaterea, să o situez în momentul în care ne aflăm, adică uh, suntem uh, în pragul alegerilor europene și noi toți le considerăm importante. Iar dezbaterea politică europeană trebuie să vadă care sunt întrebările care fi, configurează viitorul Uniunii. În acest sens, nu vă ascund că am ascultat opinia majoritară a Parlamentului European, am ascultat uh, și ce au spus șefii de stat și de guvern care au venit și au luat cuvântul în plenarele noastre din ianuarie încoace ca urmare a inițiativei fericite a președintelui Parlamentului, deci adunând toate aceste viziuni privind ce trebuie să facem, reiese o idee centrală. Ideea centrală este următoarea. Dincolo de diferențele față de ceea ce înseamnă competențele și resursele, Europa trebuie să facă lucruri care trebuie făcute doar împreună de către toți membrii Uniunii Europene. Deci, provocările cu care se confruntă Europa în secolul 21 din acest moment cer o mai bună integrare politică, pentru că numai împreună putem să răspundem la aceste provocări. Aceasta este ideea centrală și asta ne obligă la o reformulare, ne obligă să regândim mai bine Europa pentru a găsi o mai bună eficientă, o mai bună capacitate de a reacționa la problemele, la provocările cu care ne confruntăm în acest moment. Este un moment în care lumea se schimbă cu viteză mărită este absolut clar că se întâmplă așa în fiecare zi. Au loc evenimente mult mai rapid decât înainte. Deci suntem din ce în ce mai dependenți de o situație geopolitică care începe să nu fie ușor de controlat pentru Europa. Probabil că asistăm la transformări al multilateralismului, a formei în care vedem noi vecinătatea și democrația. Probabil că au uh, loc transformări foarte grave, iar o, lumea e mai ostilă, mai dificilă decât era înainte. Aceasta este ideea de bază și pornind de aici, ce vrea raportul meu, el vrea să prezinte o serie de gânduri care să ne permite să vedem viitorul pornind de la ce se va întâmpla în următorul mandat. Mandatul nostru se încheie acum și nu putem să cerem să definim viitorul uh, care va fi văzut de uh, noua, nou Parlament care va intra în funcție după 27 mai 2019. În raportul acesta am adunat chestiuni care ne preocupă pe noi sau chestiuni care ar trebui abordate. Adică, ca să spun pe scurt, iată care sunt ideile centrale. În primul rând, apărarea a, ideii că Uniunea se poate construi pe principiile și valorile fundamentale care au configurat sufletul Uniunii Europene valorile statului de drept, valorile drepturilor omului, valorile fundamentale ale articolului 2 din tratat. Adică să repetăm aceste principii, acești pil- pilon de bază ai construcției europene. Apoi, să arătăm încă o dată că metoda comunitară este extrem de importantă pentru funcționarea Uniunii Europene. Considerăm că anii de criză au cauzat un fel de dezechilibru instituțional între Consiliul European și Comisie. Trebuie să recunoaștem că Consiliul European a, are acum o mare capacitate de inițiativă politică, care era înainte a Comisiei Europene, ceea ce constituie un dezechilibru instituțional uh, Uh, care interguvernamentalizează uh, Uniunea Europeană pentru că șefii de stat care se reunesc la fiecare trei luni sau în momente speciale iau marile decizii. Așa s-a întâmplat uh, în modul în care a fost gestionată criza economică și financiară a euro și s-a întâmplat la fel și cu criza migratorie și cu alte elemente. Noi spunem clar că unanimitatea este un, uh, o frână în calea capacității de reacție a Uniunii Europene. Este absolut clar că uh, acest lucru se petrece în aspecte substanțiale, pentru că vorbim despre politica internațională sau de politica de apărare, asistăm la fenomene care cer decizii care nu pot fi adoptate pentru că există aici această cerință a unanimității care este o frână, un obstacol de care nu se poate trece. Domnul Jean-Claude Juncker a spus că în anumite chestiuni, cum ar fi în stabilirea fiscalității pentru companiile digitale, uh, în combaterea fraudei de TVA sau fraudei fiscale, e nevoie de mecanisme care să treacă dincolo de cerința de unanimitate, prin formule Uh, pe care uh, le arată chiar tratatul, cum a reieșit din raportul uh, Brock-Bresso pentru că e vorba de decizia de folosire, eu știu, cooperarea întărită sau clauza pasarelă sau alte asemenea proceduri. De asemenea, trebuie să facem deosebirea între Europa a la carte și Europa în cooperării adâncite poate că suntem obligați să avem în vedere mecanismele de cooperare adâncită ca un uh, mecanism fără de care nu putem avansa în viitorul Europei. Dar asta nu înseamnă că noi o să construim, cum spunea uh, raportul Verhofstadt, o Europa a la carte, în care fiecare alege meniu, asta vreau, asta nu vreau, deci trebuie să stabilim o, să facem o separare foarte clară între mecanismele de cooperare adâncite ca instrument de funcționare pentru viitor, fără să ajungem la o Europa a la carte care nu poate fi guvernată. Repetăm ideea ca candidat legată, evident, de comentariile pe care și Joe și Mercedes le-au făcut deja uh, în dezbaterea anterioară, dar este un element care în alegerile anterioare și sperăm că și în următoarele alegeri întărește legitimitatea democratică a sistemului electoral european ca element fundamental al suveranității europene, a Uniunii Europene. Vorbim despre nevoia de a transforma Consiliul într-o cameră mai legislativă, adică să îmbunătățim transparența al procesului de luare a deciziilor la Consiliu. În capitolul economic, cum vă puteți imagina, sunt e o listă de ce trebuie făcut. Dar nu, vom, nu ne vom referi aici pentru că toată lumea spune acest lucru. Am citit, de exemplu, acordul Mesber între Franța și Germania, dar este o repetare a ceea ce s-a spus în raportul celor cinci președinți, în raportul Econ privind guvernanța Uniunii Monetare. Știm ce trebuie să facem și n-are rost să mai repetăm. Problema e să le facem. În acest sens, trebuie să includem anumite trimiteri la ceea ce, după părerea mea, a fost o, o serie de decizii timide adoptate la Consiliu uh, pe 28-29 iunie. Uh, cei care cred că Uniunea Economică și Monetară are nevoie de o arhitectură instituțională mult mai puternică, nu putem să ne exprimăm uh, dezamăgirea, pentru că, de fapt, la Consiliul European din iunie nu s-au făcut progrese din acest punct de vedere. Dar la acest capitol sper că, de fapt, Comisia Econ va veni cu propria opinie și ne va spune care este punctul de vedere apropo de guvernanța economică și monetară. Și nu o să facem noi la AFCO lucrul ăsta. Așa că e de înțeles că uh, vom uh, coopera conform articolului 54 din regulament ca să avem și opinia econului. Poziția noastră este față, fa, foarte favorabilă față de adoptare uh, PESCO și anume cooperarea permanentă structurată în materie de apărare, toată lumea consideră că trebuie să facem progrese din acest punct de vedere, progrese mari și rapide, deci este unul dintre pilonii viitorului Uniunii Europene. Același lucru uh, spunem și despre pilonul social, acceptăm că vorbim despre o competență fund, care este fundamentală a statelor membre. Există de asemenea, eu știu, dezamăgiri foarte mari în multe locuri din Uniunea Europeană. Ele reies, în, mai ales în Sud, în, în uh, cercetările sociologice. Uh, s-a de, devalorizat modelul socioeconomic european, mai ales în Sud, ca urmare a crizei. Uh, trebuie să stabilim un punct de referință foarte clar. Trebuie să spunem că politica migratorie uh, este o politică care poate să afecteze Uniunea Europeană. Trebuie să fim cinstiți din acest punct de vedere. Doamnelor și domnilor, trebuie să fim cinstiți așa cum am fost uh, pe pragul, uh, pragul prăpastiei de câteva ori uh, în criza financiară, când a fost vorba de datoriile statelor membre, criza bancară în anii 2009-2014. La fel, fractura internă a Uniunii Europene ca modalitate de a face față fenomenului social care este atât de important, criza migratorie, poate să fie un element de risc foarte grav pentru viitorul Uniunii Europene. Și nu cred că e rațional ca să, să, să facem, eu știu, un raport în care să nu accentuăm importanța acestui fenomen. Mai sunt chestiuni pe care le consider importante, pentru că spuneam că e un raport politic, trebuie să nu uităm că există o tentație frecventă, o practică, după părerea mea, care prejudicează viitorul Europei și anume să uh, trecem toată răspunderea și tot răul în seama Uniunii Europene și a instituțiilor europene. Statele, partidele au tendința uh, să atribuie Bruxellesului ceea ce este greu, ceea ce e nepopular și să-și atribuie numai binele statelor și guvernelor, care de fapt de multe ori provin de la Bruxelles. Trebuie să repetăm nevoia existenței unei sfere publice europene cadru uh, multi, suprastructural. Este, vorbim de suveranitatea europeană, nu vorbim de suveranități europene individuale supraagregate. Trebuie să vorbim de această dezbatere politică care trebuie să existe în Europa și în spațiul național. Nu trebuie să vorbim despre Europa din perspectiva germană sau spaniolă sau irlandeză în fiecare din statele membre. Nu, trebuie să vorbim despre Europa din perspectiva europeană în fiecare din statele membre. Cred că este important să nu uităm că negocierile pentru Brexit și am văzut acest lucru în dimineața asta în dezbaterea pe care am avut-o, s-au evitat, eu știu, riscuri foarte grave care puteau să aibă loc ca urmare a referendumului din iunie 2016. Toți am, ne-am temut că o să, aibă un proces, o să aibă loc un proces de emulație. Franța, de exemplu, e un bun exemplu. Au avut loc asemenea discuții. Tentația de a ieși din Uniunea Europeană ca o cale de a, pentru revenirea economică și pentru combaterea terorismului. Există această tentație și cred că a fost bine rezolvată. Unitatea statelor membre ale Uniunii Europene și chiar a Uniunii în negocierile pentru Brexit a arătat foarte clar că dacă cobori din barcă e foarte periculos. Și tentația asta de a crea noi mecanisme este, din fericire, după părerea mea, eliminată din discuția politică. Și cred că e important să ne amintim acest lucru și mai facem aici o trimitere. Toate aceste dezbateri animate de convențiile cetățenilor sau de dorința de a participa mai mult pot să ducă la, începând de anul viitor, la configurarea unui tip de convenție care să prezinte reforma sistemului instituțional. Iar uh, această gândire despre viitorul Europei poate să ducă la apariția unei, unui tip de convenție care să ne permită să definim mai bine viitorul pe care îl regândim sau reconstruim. În încheiere, domnule președinte, mă scuzați că am vorbit atât de lung, ideea centrală este următoarea. Raportul acesta poate să cuprindă și o serie de anexe pe care le au diversele comisii. Dumneavoastră v-ați referit la diverse comisii parlamentare, cea pentru control economic, ECONU, Comisia de Agricultură, dar și alte comisii ar putea să ne trimită temele cele mai importante pe care le respectivele comisii parlamentare le au în minte pentru viitor, pentru ca într-o anexă să avem un fel de rezumat al priorităților politice pe care le are tot Parlamentul pentru viitorul legislativ, pentru viitoarea legislatură. Deci e un mecanism, știți foarte bine că avem o limitare de, par, de cuvinte și de asemenea paragrafe pentru un asemenea raport din proprie inițiativă. Evident, raportul se va îmbunătăți cu sugestiile dumneavoastră. Veți primi versiunea finală la sfârșitul acestei luni. Pe timpul verii vă puteți să vă bucurați de acest raport în timpul vacanței și noi putem să-l dezbatem la începutul lunii septembrie și să-l uh, modificăm uh, și să-l amendăm pe ziua de 18, dar președintele ne va confirma care este data limită pentru prezentarea amendamentelor. Mulțumesc! Thank you for so cautiously considering. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și pentru propunerile pe care le aveți pentru noi pentru vacanța de vară. Într-adevăr, 18 septembrie este data limită de depunere a amendamentelor, ora 5. Doi membri au cerut să intervină. Dar mai întâi de toate îi dau cuvântul raportorului de la uh, Agri, domnul uh, Iacovcici, în cazul în care dorește să intervină. Da, vă mulțumesc. Voi fi foarte succint. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, raportorului. Am înțeles care sunt intențiile domniei sale. Într-adevăr, uh, avem nevoie de un raport politic pe tema aceasta. Dar eu voi scrie un uh, raport uh, care vizează politica agricolă comună. Prin urmare, raportul meu sau avizul meu va fi unul uh, atât politic cât și plin de sugestii practice. Avem nevoie de o agricultură biologică, trebuie să păstrăm să protejăm uh, patrimoniul agricol existent la nivel uh, european. Uh, trebuie să pro- uh, promovăm și protejăm excelența uh, la care statele Uni- Uniunii Europene au ajuns în domeniul agriculturii. Deci eu voi vorbi despre agricultura pe care ne-o dorim pe viitor. Uh, Uh, dacă situația în domeniul agricol rămâne cea din momentul de față, e clar că nu vom putea face față provocărilor uh, viitorului. Uh, vorbim, prin urmare, despre calitatea produselor, despre cantitatea produselor, vorbim despre competitivitate, de asemenea. 50% din bugetul Uniunii Europene este adresat agriculturii. Uh, Ah, și ah, tocmai de aceea cred că calitatea, excelența, ah, agricultura biologică trebuie să fie sprijinite de acum încolo, mai degrabă decât modelele tradiționale de agricultură. Și astfel ajungem la alte puncte esențiale, inovare, investiție în investiții în sănătatea publică, Asta, asta, acesta va fi accentul pus de către mie, de către mine în avizul meu. Deci vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și vă vom aduce la cunoștință și ideile noastre. Mulțumim, domnule raportor. Îi dau acum cuvântul domnului Scholz. Nu, îmi cer scuze. Domnul uh, Schöpfling. Încă o dată sunt uh, vocea domnului Brock. Ah, nicio problemă. Deci, îi dau cuvântul domnului Brock. Da, aproape domnului Brock și mai apoi mi-ar dori să intervin și în nume propriu. Deci domnul Brock ne transmite următoarele. Raportul acesta este redactat în contextul discuțiilor purtate de Parlamentul European în plenară cu uh, șefii de stat și de guvern, uh, în contextul uh, planurilor anunțate de către statele membre și în contextul propunerilor comisiei. De asemenea, raportul acesta se bazează pe raportul Bresobroc și raportul Verhofstadt, rapoarte importante ale comisiei noastre. Raportul Breso Brock venea cu un mesaj uh, important. așa nume, acesta era următorul. În momentul în care Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări, este criticată de asemenea pentru maniera în care le tratează, dar nu trebuie să uităm că tratatul de la Lisabona și toate protocoalele acestuia nu au fost exploatate la uh, maximum. Prin urmare, structura prezentată în raportul Bresobroc este, este cea mai potrivită pentru viitorul Uniunii Europene. De asemenea, în raportul Bresobroc se vorbește despre uh, deciziile puțin transparente la nivel european, pricinuite de accentul care este pus asupra con- Consiliului. Tocmai de aceea, Consiliul este rugat să folosească articolul 48-17 din tratat Uh, care cuprinde clauza uh, pasarelă, clauza pasarelă uh, care ar putea fi folosită în cazurile esențiale pentru care deocamdată este prevăzută unanimitatea. Consiliul ar trebui să se, să se angajeze să activeze această claudă pasarelă în cazul în care dosarele sunt blocate. De fapt, mediul uh, general, global, tensionat uh, este cel care ne obligă să vorbim despre viitorul Europei. E clar că trebuie să creăm instrumentele necesare pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa la schimbarea mediului uh, global. Îmi cer scuze că nu sunt prezent la ședința aceasta, dar aștept cu nerăbdare să avem noi schimburi de opinii. Aceasta a fost declarația domnului Brock. Mulțumim domnului Brock. Urmează doamna Breso. De obicei, raportorii din umbră au prioritate. Eu nu sunt uh, raportor din umbră. Sau îmi dați cuvântul? Bine. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc raportorului. Îi mulțumesc pentru prezentarea sa complexă. <laughs> Într-adevăr, iată, avem de lucru în timpul verii. Dacă e ca până la începutul lui septembrie să dacă avem până la începutul lui septembrie timp pentru depunerea amendamentelor, <laughs> sperăm că pro, propunerea de raport va fi atât de, de bună încât uh, prea puține amendamente vor trebui să fie făcute. Dar acum uh, comentariile mele. În momentul în care am discutat și adoptat, uh, sau din momentul în care am discutat și adoptat rapoartele Breso, Brock și Verhofstadt, uh, multe s-au schimbat. Comisia a folosit până la urmă acest raport uh, ca bază a cărții sale albe. De asemenea, am avut uh, foaia de parcurs, uh, discursul privind starea Uniunii, toate acestea cuprindeau multe dintre propunerile noastre. Și, de asemenea, s-a, s-a încercat uh, instigarea unei dezbateri la nivel european pe tema aceasta a viitorului Uniunii. Dar după discursul domnului Tusk, după preluarea acestor propuneri uh, în diversele documente de către Comisia Europeană, ne-am confruntat cu o criză. Criza avea de-a face cu alegerile, cu uh, reacțiile uh, foarte vocale din diversele state membre. Și ca urmare, uh, toată lumea a intrat într-o stare de expectativă, uh, încercând să afle cine ce, cum, când, uh, ce mișcări sunt dorite, care sunt cele la care, pe care nici măcar nu trebuie să le luăm în calcul ce se întâmplă în momentul de față. Ne confruntăm cu Brexitul, există uh, criză a refugiaților și prin urmare am ajuns așa într-o perioadă de, de blocadă. Deci la Consiliu nu s-au purtat discuții uh, clare pe tema acestor propuneri făcute în trecut de către Parlamentul European. Consiliul este acum uh, complet uh, axat pe migranți, etc. Singura propunere care a mers înainte este uh, cooperarea structurată în domeniul uh, apărării. Deci, iată, o propunere care a dat roade. Din momentul în care Consiliul a început să, să dezbată, lucrurile au uh, mers foarte repede și am ajuns la această cooperare în domeniul apărării. Prin urmare, cred că trebuie să găsim o nouă manieră de a uh, Uh, coopera uh, cu, cu Consiliul, uh, dacă nu e să lăsăm Consiliul în să dețină aceste putere extinse pe care le deține în momentul de față. Deci trebuie să forțăm cumva Consiliul să discute acum Uh, despre viitorul Europei. Uh, asta pentru ca dezbaterea să nu fie amânată pentru mai târziu, când uh, cu greu se va mai purta, putea purta această dezbatere. De asemenea, va trebui să ne gândim și de altfel știți prea bine, Comisia a lansat deja o discuție pe tema subsidiarității. Deci, și noi uh, va trebui să reflectăm și voi face o propunere în acest sens, va trebui să reflectăm la maniera în care principiul subsidiarității, bine, nu știu cum vor fi traduse în practică toate acestea, dar cum, cum se vor articula toate aspectele acestea, uh, astfel încât uh, rezultatele reflexiilor noastre să fie cât mai simple, cât mai transparente, lizibile pentru cetățenii europeni. Deci e important să eliminăm uh, detaliile care nu ajută pe nimeni uh, pentru că, până la urmă, detaliile acestea sunt cele care transformă Uniunea Europeană într-o masă opacă. După aceea, Trebuie să deținem uh, trebuie să deținem sau Uniunea Europeană trebuie să, să deține acele competențe, acele re, responsabilități care clar pot uh, să fie transformate în realitate sau de, ca, de care doar sfera europeană se poate achita. Deci eu voi veni cu niște propuneri în ceea ce privește principiul subsidiarității. Mulțumesc, mai există uh, colegi care doresc să intervină, vă amintesc că ombudsmanul ni se va alătura în 5 minute, prin urmare vă rog frumos să fiți succinți. Domnul Scholz. Mulțumesc. 5 minute, patru vorbitori, spuneați parcă, deci un minut pe vorbitor în contextul temei acesteia e greu. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea acestui raport pe care îl are în vedere și uh, dacă e să depunem amendamentele până în septembrie, atunci așteptăm înainte de vacanța de vară și proiectul de raport, asta ca să știm ce amendăm. După aceea, domnul Brock cred că vorbea despre, la un moment dat despre Uh, metoda guvernamentală și cooperarea aprofundată. Da, în, într-adevăr, este vorba de o dezbatere care a început să vină în prim plan odată cu uh, prima prezentare a în candidaților uh, și îmi amintesc că pe vremea aceea toată lumea mergea în, într-o direcție opusă. mă bucur Iată că obiectivele de dezvoltare durabilă vor uh, trebui să fie uh, transformate în realitate și mai avem 12 ani la dispoziție, asta dacă tot avem avizul agri. Deci iată, până la urmă, obligațiile acestea internaționale ne obligă uh, practic să ne uh, referăm, uh, reformăm, să ne reorganizăm și poate că aceste obiective sunt uh, până la urmă vestea cea bună care, dincolo de uh, beneficiile pentru uh, toți cei vizați, ar putea avea de asemenea uh, efecte pozitive și asupra arhitecturii uh, europene. Este într-adevăr un context foarte larg, un context foarte larg și foarte plin de tensiune și provocări, acesta în care noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne să, să evoluăm. Și domnul raportor uh, trebuie să înțeleagă acest context, să meargă dincolo de rapoartele Brezo-Broc, uh, Verhofstadt, uh, cu propunerile sale. Trebuie să spună clar care sunt aștept, în raportul acesta care sunt așteptările privind viitorul Uniunii Europene. Nu avem nevoie de tematizarea unora dintre aspectele care deja au fost tratate în uh, rapoartele pe care le-am tot uh, menționat. Cred că raportul ar trebui să se concentreze pe aceste uh, Ah, provocări de viitor și mă apropiu de final. În raportul acesta poate că ar trebui să clarificăm faptul că viitorul european va depinde de uh, puterea legislativă a Parlamentului European. Deci viitorul european, uh, uh, Uniunii Europene va depinde de maniera în care noi, aleșii poporului, luptăm pentru creionarea viitorului Uniunii Europene. Deci în raportul acesta mă aștept să spuneți cât se poate de clar că dreptul de inițiativă trebuie să revină Parlamentului European, ori dacă Parlamentul European nu va avea acest uh, drept pe, uh, pe viitor, uh, tare ne temem că fragmentarea intereselor naționale fragmentarea intereselor la nivel european va continua. Mulțumesc foarte mult. Domnule raportor, foarte uh, clar că propunerea dumneavoastră ne va stimula pe toți în vacanță. Oricum, asta e un lucru garantat. În al doilea rând, la comisia noastră am, făcut, am desfășurat o activitate absolut extraordinară și evident există o posibilitate pentru că e vorba de activitate intensă și suntem siguri că dumneavoastră veți folosi această posibilitate și veți sublinia clar poziția Parlamentului. Și evident, mulți dintre noi vom contribui la acest lucru, vă vom sprijini. Trebuie să semnalăm imobilitatea Consiliului, mai ales a Consiliului, față de provocările și drumul pe care trebuie să mergem de acum înainte, Uniunea Europeană trebuie să meargă de acum înainte pentru viitor ca să poată să răspundă la probleme. <clears throat> Asta ne spun nou cetățenii europeni. Sigur că există o versiune alternativă. E foarte interesant să vedem care este această versiune. <clears throat> Vă mulțumesc foarte mult. Suntem siguri că va fi o activitate pasionantă și ne vom implica fără să fim indiferenți. Mulțumesc, Ramon. Perme, porque tengo... Îmi cer scuze, dar trebuie să plec, nu pot să ascult concluziile. And Mr. Schöpfling, shortly in the... Domnul Schöpfling, Schöpfling, pe scurt, în nume propriu. Mulțumesc, da, în nume propriu. Vreau să-i mulțumesc domnului Haureghi vedem că trăim într-o uh, lume care ne obligă să reflectăm, uh, date fiind uh, marile provocări cu care ne, ne confruntăm. Aș vrea să fac un comentariu. Dumneavoastră spuneți pe drept cuvânt că articolul 2 din tratat este esențial în context. Da, aveți dreptate, dar articolul acesta al doilea trebuie să meargă mână în mână cu lectura articolelor 4 și 5 din tratat. Ce spun uh, ce vreau să spun? Dacă reducem uh, interpretarea uh, la articolul sau dacă ne limităm la interpretarea articolului 2 ad literam, atunci e clar că pe viitor Uh, nu vom mai avea un viitor. Aveți dreptate, articolul 2 cu privire la Europa este nepopular în Europa și trebuie să ne confruntăm cu lucrul, cu această idee. Uh, Uh, vă mulțumesc, vom mai discuta cu siguranță. Domnul Durand vrea să intervine? Nu, îmi retrag solicitarea de a interveni. Uh, punct, uh, am doar un punct de procedură. Raportorii din umbră cred că ar trebui să se poată exprima înainte de a, a li se permite celorlaltor membri să ia cuvântul. Da, într-adevăr am fost în, în, în întârziere, dar uh, Uh, cu toate acestea trebuia să primesc cuvântul. Da, aveți perfectă dreptate. Uh, ultimul care intervine este domnul uh, Helmans. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în olandeză. Bineînțeles, nici eu nu sunt de acord. Un minut pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene? Voi fi nevoit să profit de alte ocazii pentru a intra în detalii. Prin urmare, astăzi mă voi limita la acest un minut pe care mi-l dați la dispoziție. Vreau să-i urez toate cele bune domnului uh, Haureghi. Uh, uh, chit că, până la urmă, raportul său este un fel de repetiție, uh, doar conține o mulțime de aspecte care sunt deja conținute în rapor- rapoartele uh, Uh, Bresobroc și Verhofstadt. Am spus uh, toate astea. Integri, uh, solidaritate, cooperare aprofundată, etc., etc., Deja astea sunt temele pe care le tot întoarcem pe o parte și pe alta. Sperăm că din 2014 încoace atitudinea Parlamentului European s-a schimbat, dar văd că nu. Iată, acum că ne confruntăm cu Brexitul, aveți senzația că trebuie să apăsăm pe accelerație pentru a ne integra și mai bine, pentru a merge spre Federația Uniunii Europene. Ori uh, așa ceva, nu știu, nu, nu este neapărat uh, uh nu este neapărat de dorit. De altfel, din ce în ce mai multe partide politice care nu sunt de părerea dumneavoastră ajung la putere și au uh, dreptul de a se exprima în Consiliu și ce spun în Consiliu, că uh, unanimitatea aceasta nu ar trebui să fie limitată, că federalismul nu este de viitor, că uh, subsidiaritatea trebuie să fie la rang de regină. Asta s-a tot spus, ă, din fericire, deschideți și dumneavoastră ochii. În 2019 vom avea un nou Parlament European, ă, o nouă Uniune Europeană de asemenea. Dacă mergeți în continuare pe palierul acesta federalist, ă, cu siguranță veți da de un zid. Vă rog, V-aș ruga să încercați să înțelegeți faptul că nimeni nu-și dorește această Europa federală. Cetățenii ne-o spun cât se poate declar. Mulțumim, domnule Aneman. Mai dorește cineva, indiferent de uh, calitatea sa să intervină? Nu? Atunci îi dăm cuvântul raportorului. Uh, îmi trebuie doar un minut să vă spun ce am de spus. Evident, când vorbim despre viitorul Europei, avem diverse viziuni, viziuni diferite important este să găsim o viziune despre viitorul politic al Europei care să fie uh, pe, bazat pe sub, noua suveranitate care va apărea anul viitor și să ne bazăm pe majoritățile din acest Parlament. Pe această bază noi construim o viziune despre viitor. Sigur că respectăm toate punctele de vedere. În încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru cele spuse și vreau să spun că documentul este gata, există o expunere de motive pe care o vom prezenta și doamnele și domnii deputați vor avea posibilitatea să primească raportul în următoarele câteva zile. Nu știu exact în câte zile, dar oricum va ajunge la doamnele și domnii deputați înainte de sfârșitul lunii, așa încât putem să facem un prim schimb de vedere asupra documentului la începutul lunii septembrie și apoi 15 zile înainte de 18 septembrie pentru a înainta amendamente. Cred că avem timpul să facem acest lucru foarte bine. Mulțumesc! Thank you, uh, to the rapporteur. Îi mulțumim raportorului și tuturor celor care au intervenit. Iată, putem trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este propunerea de amendare a deciziei Parlamentului cu privire la condițiile generale care guvernează performanța a și activitatea ombudsmanului european. Avem doi raportori, un raportor din partea comisiei noastre, care nu ni se poate alătura astăzi pentru că este în Statele Unite, este vorba despre domnul Rangel, dar raportoarea de la PETI, doamna Augen, este alături de noi și, de asemenea, ombudsmanul european este alături de noi. Și Uh, încep prin a vă da dumneavoastră cuvântul pentru a ne explica care este ideea dumneavoastră asupra procesului. Good morning, uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună dimineața, stimați membri, mulțumesc uh, pentru invitația de astăzi de a discuta o chestiune crucială pentru instituția mea și pentru cetățenii europeni. Statutul ombudsmanului este unul dintre domeniile în care Parlamentul European are drept de inițiativă legislativă Înțelegerea mea este că, ca urmare a propunerii uh, petiții, Comisiei de Petiții, Parlamentul a decis ca această comisie să facă un raport privind uh, revizuirea statutului ombudsmanului. Deși nu căutam în mod activ o astfel de revizuire, salut susținerea Parlamentului pentru această instituție, pun mare valoare pe relația noastră de lucru puternică și apreciez oportunitatea de a-mi oferi punctul de vedere inițial privind revizuirea și de a răspunde la orice întrebare pe care o puteți avea în acest uh, stadiu timpuriu. Ombudsmanul European, după cum știți, a fost creat prin tratatul la Maastricht ca parte a unui pachet de noi drepturi cetățenești europene și cred că acum s-a dezvoltat într-o parte mică, dar din ce în ce mai relevantă a vieții democratice a Uniunii Europene. Guvernele danez și spaniol au fost cele care au cerut în special crearea acestui în tratatul de la Maastricht. După raportul Bindi privind al Comisiei AFCU s-a adoptat statutul 94. Au fost două update-uri în 2002 și 2008 dar uh, recunosc ca și noastră că e nevoie de o nouă îmbunătățire, dat fiind cât de mult s-a schimbat Europa și administrația europeană în acești 20 de ani care au trecut de la ultima revizuire. Înțeleg că astăzi este uh, primul pas al unui proces lung prin care Parlamentul va face un raport legislativ, Comisia își va da avizul și va, se va cere consimțământul Consiliului înainte ca orice schimbare legislativă să poată să intre în vigoare. Multe consultări și multe analize vor trebui să aibă loc. Din perspectiva mea, sunt patru elemente esențiale uh, pentru activitatea mea în statutul curent. Mai întâi, evident, independența este uh, caracterul principal al cărui ombudsman. Asta înseamnă că cetățenii au un instrument independent la care pot să apeleze dacă consideră că nu au fost serviți bine de administrația publică. Dar un ombudsman este independent nu doar de administrația publică, ci și de uh, uh, petiționar, noi nu suntem avocații celui care se plânge, ci încercăm să facem un echilibru în ecuația de putere între instituție și uh, reclamant pentru ca ambele părți să-și poată promova cazul. Independența înseamnă de asemenea să fim independenți politic de orice grup politic sau partid. Sper că orice revizuire viitoare va continua să susțină elementul cel mai puternică al activității ombudsmanului, independența care îi permite să câștige încrederea tuturor celor implicați în investigarea unei plângeri. Al doilea element uh, vizează cele două puteri de uh, anchetă pe care uh, instituția mea le are și asta ne pune pe un nivel legal cu instituțiile, cerând toate faptele relevante într-un caz. Acestea sunt puterea de a inspecta documente europene și de a cere unor oficiale Uniunii Europene să depună mărturie. Ca ombudsman eu nu iau decizii obligatorii și aceste două uh, puteri sunt esențiale în, uh, în uh, a face mai eficientă soft power-ul activității oficiului nostru. Poate că e nevoie de clarificare față aceste puteri, dar orice revizuire ar trebui să păstreze puterea lor actuală, cel puțin. La fel începește puterea de a lansa Uh, investigații uh, din proprie inițiativă. Acestea sunt mai puțin de 5% din totalul investigațiilor mele, dar sunt cruciale pentru că îmbunătățesc administrația și o ajută, dar sunt uh, esențiale pentru a umple golul pentru cetățeni. Pun, poate mulți nu știu că Uh, acest lucru este un interes public. În al treilea rând, resursele. În acest moment avem 65 de posturi uh, în uh, Bruxelles și Strasburg și avem 2000 de plângeri în 24 de limbi pe an. Suplimentar facem uh, uh, și uh, investigații administrative in-house pentru a ne păstri, păstra independența. Ca parte a strategiei mele, de asemenea, am deschis o serie de investigații proactive în ultimii ani uh, am uh, crescut uh, colaborarea cu uh, rețeaua europeană de ombudsman și am crescut vizibilitatea, ceea ce cere resurse. Anul trecut am lansat o schemă de premii pentru a împărtăși bunele practici în administrația UE și pentru a arăta munca excelentă și uneori necunoscută pe care acești administratori europeni o fac. Am cerut resurse adiționale în bugetul 2019 pentru a menține activitatea curentă, dar pentru a putea face față numărului crescând de plângeri care ajung la biroul meu bani care au o mare valoare de interes public și care au fost uh, Uh, pentru că mulți oameni au fost atrași de creșterea vizibilității oficiului. Totuși, orice schimbări de, în întărirea statutului ar cere resurse suplimentare pentru a ne asigura că plângerile cetățenilor sunt totuși, primesc totuși un răspuns într-un interval rezonabil. În fine, am încercat întotdeauna, ca și predecesorii mei, să păstrez o susținere transpartinică în acest Parlament și o relație bună cu Comisia Europeană, Consiliul și toate instituțiile europene și agențiile europene. Ca parte a unui sistem democratic avansat, un ombudsman este la fel de puternic și de valoros pentru cetățenii săi, pe măsură în care este lăsat să fie de către administrația publică în general. Cum am spus, uh, este un oficiu uh, de soft power uh, care se bazează pe susținerea largă a administrației și este vital pentru independența și eficiența acestuia ca revizuirea statutului să se facă într-un mod inclusiv și transpartinic în acest Parlament. Evident, opiniile Comisiei și Consiliului vor trebui de asemenea luate în considerare pentru a avea o revizuire cât mai ușoară și rezultate bune pentru, toate, pentru toți cei vizați. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de astăzi. Cum spuneam, este probabil începutul unui drum lung și eu și echipa mea suntem întotdeauna disponibili să uh, venim la consultări cu dumneavoastră în următoarele luni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste contribuții importante. Aș vrea să dau cuvântul acum raportorului pentru aviz de la Peti, doamna Auken. Doriți să vorbiți? Foarte pe scurt, pentru că avem următoarea ședință comună, deci vin aici doar pentru că urmărim acest subiect pe începește întărirea statutului. Și am fost un pic surprinsă pentru că cred că deja s-a decis de două ori în plenară că acest lucru trebuie făcut și ca și cum votul din plenară nu contează în ce privește realitățile. Deci sper că acum vom uh, uh, urma votul majorității din Parlament. Pentru că dacă nu avem mijloacele să o facem, credibilitatea noastră e pusă sub semnul întrebării. Dacă ombudsmanul nu e capabil să uh, își îndeplinească promisiunile față de cetățeni, atunci uh, sunt, avem probleme. Uh, și încurajez pe toți să facem această schimbare și, de asemenea, Și de asemenea să avem un instrument dedicat uh, lansatorilor de alerte pentru a exista mai multă protecție pentru lansatorii de alerte în instituțiile europene și n-am văzut nimic din acest punct de vedere și cred că asta ar fi un punct și mai important în perioada următoare. Dacă ne uităm la cum se dezvoltă lucrurile actualmente și uh, uh, supravegherea care se generalizează. Știți foarte bine că am avut o întâlnire în Parlament, o discuție în Parlament cu Edward Snowden, prin conexiune video, evident, și el a spus că știe ce a făcut și n-a făcut pentru el însuși, însuși și a riscat familia, cariera. În viitor vom avea nevoie de oameni care, ca el care să se simtă mai în siguranță când vor lansa o alertă și sigur să fie una validă, deci nu bârfe sau alte lucruri. Aș vrea să aflu ce propunere aveți noastră, cum putem face acest lucru la fel în ce privește responsabilitatea și bună administrare, accesul la documente, combaterea conflictului de interese și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție. În 15 minute, într-adevăr, vom avea acest schimb de opinie. Deci, acum, pe acest dosar, aș uh, ruga mai întâi coordonatorii, domnul Șoflin, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc în nume propriu cu această ocazie, nu în numele domnului Brock. Mulțumesc, doamnă O'Reilly, uh, pentru că sunteți aici. Bun venit în numele PP. Cred că munca pe care o faceți este extrem de importantă și uh, prezentarea pe care am făcut-o astăzi este extrem de relevantă. Abordarea mea este următoarea. Achiul crește, achiul comunitar crește. Nu avem ce să facem în legătură cu asta. Întotdeauna va crește. Vor fi încercări din când în când să se mai reducă cantitatea de material, dar dat fiind, dată fiind natura procesului legislativ european și de integrare, ă, e un proces de proliferare, dacă vreți. În al doilea rând, este inevitabil, din punct de vedere structural, fiecare administrație are o anumită libertate de decizie și cred că aici apăreți dumneavoastră. Această libertate, această discreție nu e de la diavol, ca să spun așa, e partea a procesului administrativ și cred că complexitatea lumii în care trăim cere această discreție. Deci, cred că munca pe care o faceți noastră e vitală, pentru că e nevoie de o contraputere, de echilibrare. Ați spus același lucru folosind formulări oarecum diferite. Și uh, supravegherea pe care o exercitați crede, cred că este esențială nu doar pentru relația dintre cetățeni și procesul de integrare europeană, dar și pentru legitimitatea acțiunilor Uniunii Europene. Deci cred că din acest punct de vedere rolul dumneavoastră este absolut vital și evident că continuați să tulburați apele și acest lucru trebuie să se întâmple în continuare și pentru că el este esențial pentru succesul Uniunii Europene. Unii, cred că elementele pe care le-ați subliniat sunt foarte important de protejat, deci trebuie să ne asigurăm că asimetriile de putere sunt uh, eliminate și cred că din această perspectivă munca pe care o faceți este vitală și sunt sigur că noul statut va reflecta toate cerințele despre care am uh, vorbit. Mulțumesc, domnule Leinen. Doriți să vorbiți? Da, raportorul din este domnul Garedo, voi vorbi în numele său. Aș dori ca în numele grupului socialist și al raportorului din umbră la AFCO să spun că noi, grupul socialist, avem o atitudine favorabilă față de ideea de a revizui statutul ombudsmanului. Nu neapărat pentru întărirea independenței ombudsmanului, asta e o idee cheie după părerea mea, dar uh, avem posibilitatea de a îmbunătăți sau de a spori transparența și accesul la documente pentru opinia publică, mai ales în ceea ce privește capacitatea de anchetă pe care o are ombudsmanul. Ni se pare important să includem ideea de a facilita activitatea ombudsmanului pentru a-i permite accesul la documente, documente la care poate nu are acum acces și, de asemenea, posibilitatea de a spori transparența pentru ca ombudsmanul să poată adopta decizii respect referitoare la divulgarea acelor documente. Asta referitor la transparență, mi se pare că e o șansă de care trebuie să profităm. De asemenea, e vorba de o idee care vine de la, de la coordonatoarea PETI și anume nevoia de a-i uh, proteja pe lansatorii de alerte E un lucru important pentru Parlamentul European, ideea asta de a-i proteja pe cei care fac denunțuri referitoare la încălcări sau abuzuri care prejudiciază interesul public. Și uh, ideea este că normele interne ale ombudsmanului ar putea să asigure, să aibă în vedere o mai bună protejare a acestor persoane și de asemenea ne gândim și la abuzurile sexuale sau la hărțuirea sexuală la instituțiile europene, la rezoluția adoptată în 2017 de Parlamentul European în octombrie și posibilitatea unei inițiative a cetățenilor pentru ca uh, procedurile să fie clare la ombudsman și că sunt uh, protejați cei care au inițiat acele acțiuni și care sunt și asemenea sfătuiți de Comisia Europeană, consiliați de Comisia Europeană. Trebuie să ne gândim dacă nu cumva să includem în statut și idei care să se refere la oficializarea uh, acestei uh, rețele europene a ombudsmanilor. Este o inițiativă a doamnei O'Reilly, și, dacă ne gândim la tot ce am spus până acum, nevoia ca biroul ombudsmanului să aibă mai multe resurse financiare sau resurse adecvate pentru a menține calitatea activității sale. Grupul Socialist susține, deci, amendamentele uh, în sensul acestor idei. Mulțumesc foarte mult! Thank you, um, for this. Vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult! Uh, so far and she left, uh, uh... Mai aveam un raportor din dar văd că a plecat doamna Hagaza Hunda de la ALDE. Deci uh, încurajez toate grupurile politice să anunțe secretariatul cine va fi raportor din umbru. Și acum să mă întreb dacă mai dorește cineva să vorbească. Nu? Scuze. Domnul Leinen. Ja, uh... Wir haben ja von unserer Seite gesagt, äh, wie wir die Aufgabe der Ombudsfrau sehen. Mulțumesc am spus că vrem să întărim rolul ombudsmanului și este interesant, doamna Riley, că nu doar ați reacționat la cazuri, ci luați și măsuri proactive Ați putea eventual să explicați cum acționați sau să ne dați exemple de cele mai bune practici sau alte metode pe care le-ați folosit uh, pentru a încuraja instituțiile să-și facă datoria așa cum spune legea? Președintele, nu, vă, nu mai văd pe nimeni care dorește să vorbească, deci o rog pe doamna O'Reilly să încheiem pe acest subiect. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc membrilor care au intervenit. Evident, ar fi foarte interesant uh, pentru mine să văd cum evoluează această dezbatere. Avem și noi propriile idei și uh, voi discuta și cu colegii și cu alții ca să stabilim din experiența ultimilor 20 și de ani ce se poate îmbunătăți, pentru că sunt o grămadă de chestiuni tehnice care ar putea să facă mai bună munca noastră. Ce privește lansatorii de alerte, asta s-a discutat cu noi la nivel informal, de multe ori s-a ridicat această problemă, evident sunt negocieri, e un proces uh, continuu legat de, lansat, de directiva privind lansatorii de alerte. Cred că sunt uh, diferite idei uh, legate de modul în care instituția mea poate juca un rol împreună cu rețeaua europeană a ombudsmanilor, deci trebuie să vedem cum evoluează lucrurile aici. Începește investigațiile din proprie inițiativă. Am, uh, sunt de opinie și am spus de multe ori în Parlament uh, când am uh, fost când am aplicat pentru acest post acum 5 ani, am urmat cu mare, am urmărit cu mare interes activitatea Ombudsmanului European, pentru că am fost partea a rețelei și ambiția mea a fost să o fac și mai eficientă și Spun asta pentru că mulți cetățeni nu știu de existența oficiului și poate nu au nevoie directă de el, pentru că nu au nevoie de o intervenție directă uh, pe lângă instituții sau instrumente. Uh, și am decis să folosesc instrumentul pentru a umple acest gol. Deci chiar dacă cetățenii n-au auzit de mine, o parte din activitățile făcute prin aceste investigații din proprie inițiativă pot avea un efect de acest tip asupra cetățenilor. Deci când mă uit, de exemplu, la transparența negocierilor TTIP, Tratatul de uh, schimb, Schimburi Libere Comerciale cu Statele Unite, uh, asta a dus la o transformare a modului în care Comisia uh, se poziționează față de transparența acordurilor comerciale. Am stabilit și un model pentru comisie în care acesta să se ocupe de conflictele de interese și așa mai departe și cred că și Comisia a considerat foarte util acest lucru, pentru că nu văd rolul, chiar dacă evident uneori pare confrontațional, eu nu cred că e confrontațional, ci ideea este de a asista instituțiile. Și când am uh, depus jurământul la Luxemburg, am spus că ce vreau să fac este să fac ca instituțiile să fie cât mai bune cu putință și fac asta în toate modalitățile posibile și prin colaborare cu instituțiile pe cât posibil. De asemenea, începește transparența da, s-au făcut uh, comentarii fundamentale și anume că activitatea noastră ajută legitimitatea Uniunii Europene și cred că din acest punct de vedere am făcut lucruri strategice legate de transparența trilogurilor și a Consiliului, un lucru pe care vom discuta mai târziu. Cred că asta este miezul procesului de legitimitate și asta este intenția tratatelor și asta rezultă cel mai clar din deciziile Curții Europene de Justiție. Deci sunt nerăbdătoare să avem această dezbatere care va continua, evident, este în uh, rolul Parlamentului să decidă ce cred că va, vor fi schimbările cele mai potrivite în acest, nou, la acest stadiu, dar salut și voi face propriile eforturi și vom încerca să vedem ce idei putem oferi pe care le puteți accepta sau nu în legătură cu modul în care oficiul nostru poate deveni mai eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste contribuții și pentru tot ce s-a spus în această dezbatere. Vă pot informa că avem un calendar după cum urmează. Calendarul propus. Septembrie-octombrie vom avea activități la nivelul Comisiei PETI în vederea adoptării avizului, apoi AFCO, unde vom avea o reflexie privind uh, avizul doamnei Auken și în noiembrie, 21 noiembrie vom avea o prezentare a instrumentelor de supraveghere de la EPRS, care face o prezentare a Departamentului de Politici. 6 decembrie, schimb de opinii privind proiectul de raport. Săptămâna de după aceea, decembrie 13, termenul de depunere a amendamentelor, 22 ianuarie examinarea amendamentelor. Dacă totul merge bine, vom vota pe 20 februarie. Și pe care de consecință votul în plenară va fi în martie. Asta este calendarul propus. Uh, obiecții, dacă sunt obiecții, vă rog să vă referiți uh, uh, să le trimite secretariatului. Acum trecem la punctul 7. Încheiem punctul 7 de pe ordinea de zi. Nu trecem la punctul 8, pentru că acesta va fi prezidat de distinsa noastră colegă uh, Cecilia Wikström, care nu cred că a ajuns. Deci suspendăm ședința un minut sau două și așteptăm pe doamna Wikström și pentru că e ultima mea activitate oficială înainte de vacanță, vă urez o vară cât mai liniștită.